Colleagues, may I ask you to take seat? Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Rog celor de la, îi rog pe cei de la presă să părăsească sala după primele minute în care le permitem uh, să îl fotografieze și să-l filmeze pe domnul comisar de senat, dar după aceea vă rog să vă îndepărtați de prezidiu și acum uh, câteva anunțuri. Doresc să-i rog pe participanți să nu ocupe locuri care revin clar altora și doresc să vă anunț că această audiere poate fi ascultată din sala Ian 4Q1 și pe internet în direct. Și, având în vedere că la alte audieri au fost probleme cu aplauzele în timpul audierii, amintesc tuturor că doar eurodeputații pot aplauda dacă doresc. Acum, doamna Olshock și cu mine vom conduce această audiere conform regulilor de procedură și aș dori mai întâi să urez bun venit domnului comisar desemnat Vladis Dumbrovskis la această audiere interesantă și importantă în fața celor două comisii reunite, Econ și Emplo. Așa cum știți, Scopul audierii este să permită Parlamentului de a-și exersa dreptul prevăzut de tratat, să voteze noul colegiu de comisari și fiecare comisar pentru a evalua prestanța comisarului desemnat în funcție de competența generală, angajamentul european, competența personală și uh, implicarea personală, capacitatea de comunicare și prioritățile politice și contribuția la agenda generală strategic, strategică a noii comisii. Aș dori să vă amintesc faptul că înainte de audiere, domnul comisar desemnat Dombrovski s-a răspuns în scris la un chestionar Răspunsurile scrise au fost distribuite membrilor în toate limbile și, conform procedurii, candidatul uh, a făcut o declarație de interese și Comisia Afacerilor Juridice a indicat că nu are observații în legătură cu declarația de interese a comisarului desemnat. Această dezbatere va fi structurată ca de obicei. Mai întâi Domnul comisar desemnat a putea face o prezentare introductivă de maxim 15 minute și la sfârșit va avea 5 minute pentru observații finale. Între cele două, membrii vor pune 45 de întrebări. Pentru fiecare se prevăd 3 minute, 1 minut întrebarea și 2 minute răspunsul. Doresc să amintesc eurodeputaților că principiul celor trei minute va fi aplicat strict pentru a permite tuturor colegilor să-și pună întrebările. Acum aș dori să atrag atenția asupra faptului că interpretarea este disponibilă în 22 de limbi, deci tot, toți oratorii pot să vorbească în limba maternă. Și așa cum am spus și la alte audieri, vă rog să nu vorbiți prea rapid pentru a permite interpretării uh, să aibă loc la niveluri optime. Acum, în, dacă trecem la substanță, domnul comisar Dombrovskis are în cadrul comisiei sarcini importante și anume să ghideze Uniunea Economică și Monetară, să facă guvernanța mai coerentă, mai eficientă, mai democratică și să facă față crizei economice actuale prin uh, stabilitate, creștere și coeziune socială. Comisia Econ a făcut multe eforturi pentru a contribui din partea Parlamentului uh, la agenda spre o Uniune economică și monetară reală și alături de dumneavoastră și ceilalți comisari de resort trebuie să identificăm cele mai bune modalități de a folosi flexibilitatea pentru a atinge echilibru între stabilitate și creștere și investiții și reforme structurale, să relansăm coordonarea politicilor economice și să găsim o foaie de drum pentru o mai bună integrare pentru a răspunde asimetriei existente între competențele exclusive UE în politica monetară și competența de coordonare în politica economică. În fine, trebuie să consolidăm dimensiunea socială um, în cadrul uh, noul cadru de guvernanță, Parlamentul a cerut un nou pact social european. Și acum dau uh, cuvântul doamnei copreședinte Marita Ulskog pentru a continua această introducere. Vă mulțumesc. Câteva observații în numele Comisiei de Ocupare în limba mea maternă în suedeză. EUs inre marknad eh, med fri rörlighet är en grundbult Libera circulație stă la baza Uniunii Europene și uh, poate garanta creșterea și uh, locurile de muncă de care are nevoie Uniunea Europeană. Dar pentru ca piața să funcționeze în mod eficient, Uniunea trebuie să ofere garanții pentru a-i proteja pe lucrători. Avem nevoie de o piață unică care să nu permită dumpingul, reducerea drepturilor sociale aceasta este o amenințare care poate plana asupra convențiilor colective. Cred că avem nevoie de cele mai bune condiții, de cea mai bună comunicare între parteneri pe piața muncii și trebuie să se respecte autonomia acestora. Există diferite situații care arată că unele condiții nu sunt întotdeauna acceptate la nivel european. Se constată faptul că acesta este un exemplu inacceptabil în, în calea liberei circulații. Unele întreprinderi se folosesc de lacunele care există în legislația europeană mm, și acest lucru este inacceptabil. Președintele Juncker a spus în discursul său introductiv în fața Parlamentului că directiva privind detașarea lucrătorilor trebuie reexaminată și mai bine pusă în aplicare trebuie ca această directivă să nu permită existența unui dumping social în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană toată lumea trebuie să fie plătită la fel pentru aceeași muncă. Domnul Dombrovskis va, se va ocupa de dialogul social la nivel european și uh, Comisia a fixat anumite obiective, ne-a făcut anumite promisiuni. Trebuie să se garanteze buna funcționare a dialogului social, trebuie să se permită să se ia noi măsuri dacă lucrurile nu funcționează suficient de bine. Statele membre nu trebuie să-și facă concurență pe baza reducerii uh, drepturilor lucrătorilor. Domnule Dumbrovski, aveți cuvântul pentru o prezentare de maximum 15 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne eurodeputate, stimați domn eurodeputat, stimați colegi. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a apărea în fața dumneavoastră, care sunteți reprezentanții aleși ai popoarelor europene. Și eu am fost de două ori ales ca membru în Parlamentul European. Și prin urmare, nu, nimeni nu e nevoie să mă convingă de rolul Parlamentului European la luarea deciziilor importante și în garantarea dialogului cu cetățenii. Dacă voi fi confirmat în rolul de vicepreședinte al Comisiei Europene, voi colabora strâns cu Parlamentul European, astfel încât inițiativele noastre politice și legitimitatea democratică să fie consolidate. Am portofoliul Euro și Dialogul Social. Cel mai important, cele mai importante inițiative în acest sens sunt următoarele consolidarea creșterii în continuare și a creșterii economice a Uniunii Europene și crearea de noi locuri de muncă, asigurarea stabilității monedei euro, coordonarea politicilor sociale eh, economice și monetare, astfel încât toți cetățenii Europei să se bucure Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, eu am crescut în spatele cortinei de fier. 50 de ani, vreme de 50 de ani, Letonia a fost interzis să fie parte a Europei, ne-au fost interzise drepturile democratice. Acum 25 de ani, cortina de fier a căzut și astfel s-a deschis drumul către o transformare democratică și pașnică a acestui continent. Perspectiva unor țări ca și Letonia de a adera la Uniunea Europeană a fost uh, motorul pentru uh, transformări sociale, economice și democratice. De aceea eu sunt convins, sunt ferm convins de puterea ideii europene. Sunt uh, un adept al valorilor fundamentale ale Uniunii Europene Uh, ale democrației, ale economiei de piață sociale și ale oportunităților egale pentru toți. Doar împreună vom putea să facem fața provocărilor acestei lumi în schimbare rapidă, globalizarea, îmbătrânirea, schimbările climatice. Am avut onoarea să fiu prim-ministru al Letoniei în trei guverne consecutive, din martie 2009 până în ianuarie acest an. Am preluat mandatul când țara mea trecea prin cea mai gravă criză economică în Uniunea Europeană prioritatea a fost de a relansa creșterea economică și a crea locuri de muncă cât mai repede posibil și cât mai într-un mod cât mai convingător. Am realizat reforme structurale și am reușit să însănătoșim finanțele publice și Letonia a ieșit din această criză profundă, devenind chiar una dintre țările cu cea mai mare creștere economică din Europa. Și alți factori importanți au contribuit la această schimbare. Utilizarea, de exemplu, a uh, stimulilor economici, care au accelerat utilizarea fondurilor europene. Am creat uh, o rețea de protecție socială, de asemenea. Pe lângă aceasta, am îndeplinit cu succes criteriile de la Maastricht și am aderat la moneda euro în acest an. Aceste procese nu au fi putut să, aibă, să aibă succes fără un dialog funcțional cu partenerii sociali și cu alte părți interesate pe decizii de politică foarte sensibile, atât de politică economică cât și socială. Pregătind țara pentru adoptarea euro, în timpul unei crize în zona euro ne-am demonstrat încrederea în viitorul acestui proiect european și a monedei euro într-o perioadă în care mulți alții puneau sub semnul îndoiele aceste proiecte. De asemenea, eu am fost eurodeputat, membru al Parlamentului Leton, ministru de finanțe al Letoniei și economist șef al Băncii Letoniei. Consider că această experiență îndelungată îmi oferă cunoștințe detaliate cu privire la modul în care funcționează Uniunea Europeană. Îmi dă experiența necesară pentru a contribui la politica socială, economică, monetară, care va viza următoarele uh, priorități. Să facem față provocărilor Uniunii Economice și Monetare și să stabilizăm moneda euro, uh, o convergență a politicilor economice și bugetare cu cele sociale și de piață. Dacă mă uh, confirmați în rolul de comisar, voi face toate eforturile pentru a asigura obiectivul stabilității monedei euro și guvernanței macroeconomice cu, uh, uh, în coerență cu corectitudinea socială și incluziunea. Stimați eurodeputați, Europa a ieșit să iasă din cea mai grea criză din istoria sa, însă relansarea este foarte fragilă. Proiecțiile actuale prevăd o creștere de 1,5% în următorii 10 ani, ceea ce este mai puțin cu un punct procentual decât în decada dinaintea crizei. Impactul crizei continuă să uh, lase semne adânci în societatea noastră. Șomajul în zona euro este peste 11%. Șomajul în rândul tinerilor este cu mult peste 20% și aproape 60% din europenii între 15 și 29 de ani nu sunt nici angajați, nici în formare și nici în educație. Europa nu poate să-și permită să piardă o generație. Știm cu toții că această criză nu a fost pur și simplu o, un punct scăzut uh, în ciclul economic. Ea Uh, își are originile în slăbiciuni, în deficiențe ale structurilor noastre economice. De aceea, reîntoarcerea la creștere necesită um, adresarea acestor uh, probleme. Există riscul ca cu o populație care îmbătrânește, cu uh, nivel de creștere foarte scăzut, cu o inflație foarte scăzută, Europa se intre într-o perioadă de creștere foarte scăzută sau chiar de stagnare. De aceea trebuie să uh, facem față acestor riscuri, să le privim uh, în față. Avem nevoie de acțiuni coordonate și în ceea ce privește cererea și oferta la nivel național și la nivel european. Investițiile, creșterea și locurile de muncă sunt, este o triadă de priorități ale Comisiei viitoare, care trebuie să uh, fie foarte repede traduse de la nivelul politic la nivelul acțiunilor. Punctul de plecare va fi pachetul de investiții de peste 300 de miliarde de euro pentru investiții publice și private în, următoarele, în următorii trei ani pe care, de care se va ocupa vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate. E nevoie de investiții de înaltă calitate pentru a contribui la o creștere economică durabilă și pentru crearea de locuri de muncă în Europa. Și acest lucru se aplică și când vorbim despre fondurile europene. Fondurile structurale trebuie să fie investit, investite în mod înțelept și inițiative precum Garanția pentru Tineret trebuie să fie implementate rapid și într-un mod eficace. Criza a expus um, deficiențe importante în proiectarea inițială a structurii instituționale a Uniunii Europene și s-au făcut uh, mai mulți pași în ultimii ani pentru a aborda aceste deficiențe. S-a consolidat cadrul de guvernanță bugetară și economică, un cadru de gestionare a crizelor a fost creat și apoi a fost consolidat și de asemenea au fost înființate autorități de supraveghere financiară și s-a introdus mecanismul coordonării ex ante a, a uh, politicilor uh, europene prin semestrul european. Uniunea bancară, de asemenea, ă, este în curs de pregătire. E o condiție esențială pentru ca zona euro să revină la o creștere sănătoasă. Pentru că slăbiciunile ă, balanțelor de plățare băncilor ă, le, previn, le împiedică pe acestea să ofere bani economiei reale. De aceea e nevoie de niște teste de rezistență și de o supraveghere riguroasă pentru a asigura aprovizionarea cu fondurile economiei reale. Uniunea economică și monetară este mult mai robustă astăzi și mult mai în stare să facă față șocurilor financiare și economice, dar e nevoie de eforturi suplimentare. Și e foarte important să avem uh, o coordonare pentru a asigura politici consecvente în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să, în elaborarea acestor politici economice, trebuie să nu uităm partea socială, partea de uh, ocuparea um, ocupare locurilor de muncă. De asemenea, trebuie să utilizăm flexibilitatea care există în regulile Pactului de Stabilitate și Creștere, dar trebuie să facem într-o manieră transparentă și uniformă, asigurând tratamentul egal al tuturor statelor membre. Dialogul economic ar trebui să fie utilizat în mod activ și pe deplin pentru a discuta chestiune de guvernanță economică. S-au făcut uh, pași serioși în ultimii ani pentru a consolida fundația zonei euro, ne gândim aici la pactul de stabilitate și creștere consolidat, la pachetele de șase măsuri și de două măsuri. Dacă sunt confirmat de acest Parlament, atunci voi um, colabora foarte strâns cu comisarii desemnați Moscovici și Tyson pentru a revizui și pentru a uh, eficientiza aceste instrumente. Sigur că trebuie să consolidăm stabilitatea și credibilitatea acestor cadre, luând în considerare și implicațiile sociale ale acestor politici. În același timp, trebuie să îmbunătățim punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecarei țări. Politicile noastre trebuie să îi ajute pe europeni să uh, fructifice beneficiile creșterii economice, să crească productivitatea și să mențină, deci, un nivel înalt de, de trai. Pentru că în cele din urmă ce contează e ca politicile noastre să dea rezultate tangibile care să îmbunătățească viața oamenilor. Stimați eurodeputați, viziunea, umbrelă și opțiunile pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii Economice și Monetare pe termen scurt, mediu și lung sunt uh, uh, explicate sunt prezentate în uh, documentul pentru o Uniune Economică și Monetară profundă și veritabilă. Așa cum uh, a subliniat și președintele ales al Comisiei, acest document împreună cu rapoartele celor patru președinți și comunicarea Comisiei privind dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare vor forma baza activității noastre în acest domeniu. Este foarte important ca cele 28 de state membre să evolueze pe acest drum împreună. Zona euro trebuie să rămână deschisă către noi membri, sigur sigur, atunci când criteriile de la Maastricht sunt respectate. În acest sens, mă bucur foarte mult că Lituania va deveni cea de, cel de 19-lea membru al zonei euro peste 3 luni. În timp ce Uniunea Europeană evoluează, trebuie să rămână bazată pe metoda comunitară. Trebuie să evaluăm cu atenție opțiunile diferite, luând în considerare cadrul tratatelor actuale și perspectivele unor eventuali schimbări ale tratatelor. Stimați eurodeputați, dacă voi fi confirmat, confirmat în postul de vicepreședinte, mandatul meu include activitatea în valoarea, în, în, în, um, pentru a reechilibra stabilitatea zonei euro și pentru a oferi susținere oricărei țări euro care se află în dificultate. De aceea eu uh, împărtășesc angajamentul președintelui ales Juncker ca pe viitor orice fel de program de susținere și reformă să fie uh, evaluat și din punct de vedere social. Eu sper că niciunul dintre statele noastre membre nu vor mai trebui să recurgă la un astfel de instrument, în timp ce Troica a fost uh, înființată uh, într-o perioadă de criză, sigur că trebuie să fie în timp înlocuită cu uh, o structură mai legitimă din punct de vedere democratic. Stimați eurodeputați, dacă voi fi confirmat în postul de vicepreședinte, poziția mea va fi aceea de uh, comisar pentru euro și dialogul social. Ambele aspecte sunt foarte importante, pentru că în decursul integrării europene, dialogul social a fost uh, unul dintre motoarele dezvoltării uh, modelului social și economic european. Avem nevoie de un schimb uh, de substanță cu partenerii sociali. Dialogul social este absolut esențial pentru ca reformele să devină posibile, durabile și eficace. Este un element esențial al dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare. Voi coopera în, foarte strâns cu comisarii pentru angajare, face sociale, competențe și mobilitatea muncii pentru a consolida dialogul social la nivel european și pentru a asigura angajarea partenerilor sociali la nivel național. Rolul vicepreședintelui pentru moneda euro și dialogul social este o expresie a ambiției uh, președintelui ales de a pune pe picior de egalitate chestiunile economice și cele sociale și de a consolida dialogul social, ceea ce sigur nu poate să se întâmple fără angajamentul activ al Parlamentului European. Sper să mă pot baza pe susținerea dumneavoastră în această agendă economică și socială a Uniunii Europene și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Dombrovskis. Vă mulțumesc, domnule Dombrovskis. Începem acum prima rundă de întrebări. Primul este coordonatorul PP de la OCO, domnul Balț. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Dombrovskis. Vă bucură faptul că sunteți din nou alături de noi, în comisia noastră. Cu programul de reformă din Letonia, cred că ați obținut rezultate impresionante și ați reușit să introduceți această țară în um, zona euro. Eu am fost raportor uh, pe această temă și am uh, urmărit îndeaproape pașii dumneavoastră. Am văzut cum în, câți, în câțiva ani Letonia a depășit criza economică și a ajuns la o relansare a economiei, a redus deficitul sub 3%, și uh, dispune de date foarte bune pe piața muncii. Și ne așteptăm la același angajament din partea dumneavoastră și pentru zona euro și aș dori să vă întreb din acest punct de vedere care considerați că sunt reformele necesare pentru zona euro, cum putem consolida mai mult zona euro pe viitor, astfel încât uh, să putem recurge la stimulente economice care să ajute la consolidarea bugetară și care considerați că ar trebui să fie rolul viitor al Băncii Centrale Europene. Stimate domnule Balț, vă mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește dezvoltarea viitoare, aprofundarea Uniunii economice și monetare, cred că acum depășim uh, treptat faza consolidării fiscale care nu a fost încheiată în totalitate, dar este aproape completată și, și acum mergem înspre etapa în care trebuie să ajungem la garantarea creșterii economice durabile. Pentru a atinge o asemenea creștere economică, trebuie să ținem cont de mai mulți factori. În primul rând, reforme structurale pentru a consolida competitivitatea Uniunii Europene și a statelor membre, pentru a consolida buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene din punctul de vedere al serviciilor, al energiei, al definitivării pieței, pieței interne digitale. Trebuie să investim mai mult în inovare, mai mult în uh, uh, cunoaștere, pentru că cercetarea și dezvoltarea este unul din domeniile în care Uh, alți, alte state de pe glob investesc mai mult decât noi, uh, trebuie să ne îngrijim mai mult de competitivitatea întreprinderilor uh, mici și mijlocii și de accesul acestora la, la finanțare. Avem nevoie de investiții, după cum am spus deja, una din prioritățile noi comisii se referă la acest program de investiții de 300 de miliarde de euro pentru următorii trei ani. Și în plus, Trebuie să redăm încrederea cetățenilor noștri, trebuie să sporim cererea internă uh, în Uniunea Europeană, pentru că tot, toți acești factori sunt uh, interconectați. Și doar dacă ne vom ocupa de toți trei, vom reuși să ajungem la o creștere economică. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Elisa Ferreira, coordonator uh, SND. Mulțumesc, voi vorbi engleză. Domnule Dombovski, după cum știți, zona euro și mai ales membrii săi din Sud uh, trece printr-o criză fără precedent uh, din care nici un stat membru nu poate ieși singur, având în vedere um, criza economică și a ocupării forței de muncă. E nevoie de politici economice de genul celor pe care le-ați aplicat dumneavoastră în Letonia într-un context eh, diferit și mult mai favorabil decât cel actual. Cum ne puteți convinge că astăzi sunteți un exponent eh, implicat al schimbării, al agendei schimbării propuse, eh, promise de președintele Juncker. Ce angajamente vă luați pentru viitor care să ne arată că uh, dacă sunteți confirmați în funcție, nu veți reveni la uh, poziția dumneavoastră pentru pro-austeritate și cum veți împărți, um, cum veți împărți sarcinile cu uh, domnul comisar Moscovici. Mulțumesc, doamnă Ferera, vă mulțumesc pentru întrebare. De fapt, trei întrebări, așa că voi răspunde foarte pe scurt la fiecare. Așa cum am subliniat direcția generală a activității comisiei și angajamentele comisiei pe care le-am prezentat în discursul meu introductiv, sprijin abordarea domnului președinte Juncker și anume că trebuie să consolidăm dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, în timp ce um, ne punem în aplicare politicile economice, să ținem cont de consecințele sociale și la nivel de ocupare. Și voi acționa pe această bază. Aceasta este sarcina mea. Și voi coopera foarte strâns atât cu domnul comisar desemnat Moscovici, cât și cu doamna comisar desemnat Tyson pentru a face legătură cât mai strânsă între aspectele economice și cele sociale. În ceea ce privește modul în care uh, vom lucra, știm că uh, a fost ideea domnului președinte Juncker de a conferi vicepreședinților un rol de coordonare, dar bineînțeles uh, activitatea rămâne una de colegiu. Nu există comisari subordonați altor uh, comisari. Vom coopera cu domnul comisar Moscovici. Sunt sigur că vom putea găsi o metodă eficientă de a colabora. Și uh, nu am de gând uh, să comand pe nimeni, să organizez pe nimeni. Ehm, comisarii își au propriile portofolii și vicepreședinții și eu ca vicepreședinte voi ehm, coordona aspectele economice și cele sociale. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Kay Swinburne, coordonator la, coordonator la ECON din partea ECR. Mulțumesc, domnule comisar desemnat Dombrovskis. Ehm, civil dumneavoastră Uh, sugerează că sunteți foarte calificat pentru acest uh, post de vicepreședinte pentru euro și dialogul social. Mandatul dumneavoastră va fi foarte larg. De aceea și întrebarea mea este foarte largă. În calitate de reprezentant al Uniunii Europene în diferite forumuri internaționale, cum ar fi FMI, FMI-ul uh, ce veți comunica uh, partenerilor dumneavoastră internaționali ca priorități ale UE pe termen uh, scurt și mediu? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește activitatea Uniunii Europene la Fondul Monetar Internațional uh, sau Organismul de Stabilitate Economică, prioritatea noastră este guvernanța economică globală. De exemplu, prioritatea pentru noi este lupta împotriva paradisurilor fiscale și împotriva evaziunii fiscale. Și în discuțiile cu partenerii internaționali trebuie să punem accentul pe aceste priorități. Există multe discuții și în legătură cu reforma guvernanței Fondului Monetar Internațional și partea euro- noi în Uniunea Europeană trebuie să coordonăm pozițiile statelor membre reprezentate în cadrul femeiului, pentru că până la urmă statele membre sunt, uh, fac parte din uh, Consiliul Director al femeii. În ceea ce privește Comitetul de Stabilitate Financiară, Obiectivul este să canalizeze legislația de guvernanță economică. Diferitele țări, diferitele regiuni au uh, diferite tipuri de legislație cu aplicație extrateritorială, deci dincolo de propriile granițe și aceasta riscă să se suprapună și să dea naștere anumitor inconsecvențe. Trebuie să ne asigurăm că vor exista principii clare pentru guvernanța economică și că diferitele regiuni și state nu vor aborda lucrurile în, uh, într-un mod care să facă rău altor regiuni și state. Mulțumesc! Mulțumesc acum de la ALDE are cuvântul Sylvie Goulart. Comisar, je vous laisse mettre votre... Mulțumesc! Domnule președinte, domnule comisar desemnat, Ați menționat în mod uh, expres obiectivul luptei împotriva sărăciei. Mă bucur de asta pentru că nu întotdeauna s-a spus acest lucru în ultimii ani. Foarte concret acum, în legătură cu persoanele cele mai defavorizate, spuneți-mi concret cum veți colabora cu Pierre Moscovici pentru că deocamdată n-am înțeles. Trebuie să luați decizii comune în punerea aplicarea unor reguli, dar veniți uh, din... Uh, aveți un trecut politic foarte diferit, spuneți că veți lucra în echipă foarte bine, dar cum vă veți orienta politicile? Veți autoriza anumite state care nu respectă regulile să țină cont, de exemplu, de cheltuielile de investiții. În al doilea rând, în ceea ce privește reprezentarea externă a zonei euro, uh, tot n-am înțeles cine va reprezenta zona euro în organizațiile internaționale. În scrisoarea domnului Juncker uh, se vorbește despre anumite tipuri de organizare pragmatică. Puteți să ne dați mai multe detalii în acest sens? Uh, Stimată doamnă Goulard, vă mulțumesc pentru această întrebare. De fapt, este vorba de mai multe întrebări În ceea ce privește conlucrarea cu comisarul desemnat, domnul Moscovici, după cum am declarat de, deja și cum a declarat și domnul Mosco, Moscovici pe parcursul audierii dumnealui de mai multe ori, suntem dispuși și ne dorim să conlucrăm cât mai strâns și este foarte clar că din comisie fac parte comisari, vicepreședinți ai comisiei, care provin din grupuri politice diferite. Cu toate acestea, comisia trebuie să lucreze ca o echipă, deci trebuie să lăsăm fiecare dintre noi deoparte uh, diferențele între noi și să lucrăm cu toți împreună, împreună pentru a ne atinge obiectivele comune. Este un lucru cu care atât eu cât și domnul Moscovici uh, suntem de acord. În ceea ce privește reprezentarea externă a Uniunii Europene, după cum ați declarat pe bună dreptate, președintele ales al Comisiei Europene, domn, domnul Juncker, ne-a cerut să găsim um, ar- aranjamente practice când vine vorba de această reprezentare externă și ca principiu orientativ este că, care trebuie respectat este că fiecare comisar trebuie să înțeleagă uh, are și o sarcină de reprezentare în exterior a Uniunii Europene. Am uh, discutat uh, deja acest aspect cu domnul Moscovici, am convenit asupra unor uh, principii generale și în acest moment cabinetele noastre încearcă să creioneze aceste aranjamente uh, practice pe care um, le vom prezenta deja din primele zile ale mandatului nostru, așa cum ne-a cerut domnul Juncker. Vă mulțumesc. În numele GUE are cuvântul domnul Miguel Viegas. Am o întrebare simplă. Dacă este să analizăm istoria monedei euro în ultimii 14-15 ani, am, uh, vom observa foarte clar că regulile deficitului bugetar au fost încălcate de multe din, uh, din aceste țări. Deci niciuna din țările care dețin moneda euro nu îndeplinesc criteriile de la Maastricht. Situația mac- macroeconomică a statelor este de așa natură încât vedem că statele care nu au uh, moneda euro uh, au o creștere economică mai mare și uh, au o datorie publică mai redusă. Dacă este să extindem comparația în afara Uniunii Europene, vedem că există state care au rate de creștere de trei ori mai mari decât uh, ratele de creștere din uh, Uniunea Europeană. Deci, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste reguli stricte bugetare și dacă nu cumva ar fi momentul să analizăm din nou aceste reguli de guvernanță economică. Stimate domnule Viegas, în ceea ce privește statele care fac obiectul uh, procedurii de deficit bugetar excesiv, știm foarte bine uh, că numărul acestor țări nu mai este atât de mare și uh, statele respective se află într-o poziție mult mai bună acum decât era cazul în urmă cu 3 sau 4 ani. Însă, pe bună dreptate, ați spus acest lucru că în comparație cu alte economii uh, uh, dezvoltate, acestea din urmă se uh, au rată de creștere economică mult mai mare. Deci trebuie să înțelegem într-adevăr care care sunt motivele pentru această situație. Vă pot da uh, un exemplu legat de investiții. Între 2009 și 2008, investitul în echipament, atât în Statele Unite, uh, Unite ale Americii, cât și în Uniunea Europeană, a scăzut cu aproximativ 19% în anul 2013, în comparație cu anul 2009. Investițiile uh, în Statele Unite ale Americii au crescut cu 34%, în Uniunea Europeană, pe de altă parte, doar cu 3%. Deci este evident că dacă ne dorim să ajungem din nou la creștere economică, trebuie să facilităm investițiile și să stimulăm uh, cererea. Stabilitatea financiară este o premisă a creșterii economice, însă nu este suficientă. Trebuie să facem mai mult și Acestea sunt uh, obiectivele asupra cărora se va concentra noua comisie. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la guvernanța țărilor care nu fac parte din zona euro, știm foarte bine că există semestrul european, procedurile dezechilibrelor uh, bugetare, procedura pentru um, deficit uh, excedentar și așa mai departe, care se aplică Uh, tuturor statelor membre și eu consider că ar trebui într-adevăr să depășim uh, diferențele existente între statele care fac parte din zona euro și cele care se află în afara acestei zone. Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul domnul Gigol. Ski. Stimate domnule Dombrovski, vă mulțumesc. M-am bucurat să vă aud uh, vorbind atât de mult despre economia de piață socială am o întrebare concretă. În uh, ultimii ani am asistat la o decădere a drepturilor democratice în Europa. Am văzut cazul Troicii, dar am văzut că și sectorul economic și financiar are un rol tot mai mare, mai ales înaintea pregătirii summiturilor uh, financiare. Toate aceste instituții sunt mai puțin transparente și pot fi trase mai greu la, la răspundere de către instituții cum este Parlamentul European. Aș dori să vă întreb care sunt măsurile pe care le preconizați pentru a consolida transparența în toate aceste instituții și pentru a ne asigura că este vorba de instituții care funcționează într-un mod democratic. Și aș mai avea o întrebare. Aș dori să știu dacă sunteți pregătit să acceptați un acord interinstituțional încheiat între uh, Parlamentul European și uh, celelalte instituții care uh, s-au născut sau sunt acum pe punctul de a se naște din punctul de vedere al guvernanței financiare. Vă mulțumesc, domnule Gigold. În primul rând, în ceea ce privește legitimitatea democratică a Troicii, mă gândesc la un prim pas foarte necesar. În momentul în care sunt emise avize de politici pentru statele care fac parte dintr-un program, uh, e bine, nu recurgem doar la o evaluare a impactului fiscal, ci analizăm și care este impactul din punct de vedere social și din punctul de vedere al ocupării uh, pentru a înțelege impactul fiscal, pentru a înțelege care sunt, uh, care sunt consecințele asupra situației sociale și asupra ocupării. Acesta este primul pas. Apoi, este evident că avem nevoie de un grad uh, superior de răspundere din partea acestor instituții și este un punct pe care dorim să-l discutăm în mod deschis cu Parlamentul European și cu alți actori implicați pentru a uh, îmbunătăți Uh, situația responsabilității. Este un angajament clar uh, asumat de domnul președinte Juncker și cu care și eu sunt de acord. În ceea ce privește procesul decizional din cadrul uh, Eurogrupului, pentru un comisar este dificil să discute, să se refere la procesul decizional din cadrul unei alte instituții pentru că aici discutăm despre modul în care este organizată activitatea Consiliului. Dar, ca regulă generală, este evident că Uniunea Europeană ar trebui să aibă obiectivul de a se dezvolta toate cele 28 de state membre. Deci, în, într-un mod mai larg, problemele legate de piața internă, ar trebui abordate de Consiliul ECOFIN și Eurogrupul ar trebui să se ocupe doar de aspectele legate de, de uh, zona euro. Din păcate nu mai am timp pentru a vă răspunde la întrebarea privind acordul interinstituțional. Yes, your, your written submission frequently. Domnul Patrick Oflin, domnule Dombrovskis, ați menționat de mai multe ori nevoia de a consolida guvernanța economică în zona euro spuneți că Uniunea Economică și Monetară trebuie să devină mai uh, uh, coerentă, trebuie să existe mai multă convergență, convergența trebuie să fie consolidată în Uniunea Europeană, în întregimea sa, de-a dreptul, spuneți. Uh, enunțați uh, o serie de cerințe pentru guvernele naționale pentru ca moneda euro să funcționeze mai bine. Sigur că vreți să susțineți uh, și agenda domnului Draghi expus în fața comisiei noastre. Dar haideți să mergem un pic în detaliu. Cum credeți că pot să fie aplicate aceste politici, aceste politici de convergență fără a submina democrația națională, fără a trece peste chestiuni care trebuie decise la nivel național în alegeri? Și de ce uh, calea opusă este, vi se pare intolerabilă? De ce să nu uh, se uh, dezmembreze pur și simplu zona euro și țările să revină, monedele să revină la, sub controlul băncilor naționale? Și Vă întrebați oare vreodată dacă această alternativă nu cumva ar fi mai bună din punctul de vedere al legitimității democratice și și din punctul de vedere al performanțelor economice în multe țări uh, care au zona euro? Și nu cumva este vorba doar de mândrie, uh, vorbitorul este întrerupt, îi se spune ați adresat suficiente întrebări, mulțumește. Domnul Dombrovskis, în ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare referitoare la politicile de convergență și la guvernanța economică a zonei euro. În primul rând, vrem să facem aceste lucruri prin semestrul european, unde stabilim principalele direcții de dezvoltare pentru următoarele 12-18 luni în um, analiza anuală a creșterii și pe baza acesteia Comisia pregătește, elaborează recomandări specifice fiecarei fiecărui stat membru. Acesta este modul fundamental în care funcționează guvernanța economică, dar sigur că este un exercițiu foarte complex care implică și multe alte aspecte. Apoi, eu, în mod clar, nu împărtășesc opiniile dumneavoastră cu privire la beneficiile dezmembrării zonei euro. Eu cred că moneda euro este un mare succes în pofida crizei prin care am trecut și, într-adevăr, Letonia a fost într-o criză economică uriașă în 2008-2009, fără să fie avut moneda euro la momentul respectiv. Și alte țări din afara zonei euro au trecut prin crize foarte profunde. Deci, probabil că nu moneda euro a fost problema. Și dacă privim euro ca monedă, ea se descurcă foarte bine ratele de schimb sunt mai aproape de maximum istoric decât de minimum istoric. La nivel global este o monedă stabilă, aproximativ un sfert dintre rezerve sunt uh, um, din rezerve globale de valută sunt în euro. Deci, dacă ne gândim la problemele țărilor din zona euro, nu ar trebui să dăm întotdeauna vina pe monedă. Thank you. Now for the non Mulțumesc și acum în numele membrilor neafiliați Bernard Muno. Domnului. Bună ziua, domnule Dombrovskis. La 12 ani după crearea monedei euro, uh, nu putem decât să constatăm că ratele de conversie sunt foarte divergente și nu există o singură zonă euro. După peste patru ani, euro, moneda euro, um, trece printr-o terapie paliativă și a um, costat milioane, miliarde um, pentru a ajuta, a ajuta economiile. 70 de miliarde au fost deja plătite. Deficitul public în Franța derapează de la un an la altul, depășește un sfert uh, din PIB uh, și refuzați devaluarea monedei, dar în țara dumneavoastră au scăzut mult salariile și pensiile pentru a vă permite să aderați la Uniunea Economică și Monetară. Dacă apar nou șocuri exogene din uh, sistemul bancar privat în 2008 sau în Cipru în 2013, cum veți face față acestei uh, situații de faliment fără a sacrifica drepturile sociale ale cetățenilor, pentru că nici îndatorându-vă măsurile nu vor fi suficiente. Domnule Dombrovskis, ce veți face în fața uh, popoarelor Europei dezlănțuite? Cum va arăta atunci Europa socială? Mulțumesc! Așa cum am spus deja, în observațiile introductive, Uniunea Europeană și zona euro au trecut recent prin cea mai mare gravă criză din istorie. Dar atât zona euro cât și uh, Uniunea Europeană în uh, totalitatea sa au reușit să iasă din această criză mai puternice. Și multe dintre stăbiciunile inițiale ale sistemului Uniunii Economice și Monetare um, au fost corectate. Și politicile aplicate au, și-au adus roadele. S-a revenit la stabilitatea financiară și la creșterea economică. Anul acesta, întreaga zonă euro revine la o situație de creștere și la anul uh, se prevede ca pentru prima dată de după criză toate statele membre ale Uniunii Europene să înregistreze creșteri pozitive. Deși trebuie să mai rezolvăm anumite chestiuni dificile în zona euro și în Uniunea Europeană în general, cred că uh, suntem mai bine plasați să le rezolvăm împreună decât fiecare separat dacă Uniunea se dezmembrează. Deci nu sunt de acord cu direcția um, prezentată de dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc și trecem acum la a doua rundă de vorbitori. Mai întâi are cuvântul David Casa de la PPE, de la Emplă. eu nominat. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule candidat pentru postul de comisar. Vă cunosc deja de mai uh, mulți ani. Știu că sunteți o persoană foarte competentă și un politician, politician loial față de valorile europene. Cu toate acestea, mai înainte, ați menționat faptul că președintele ales al Comisiei Europene va reflecta la posibilitatea de a înlocui Troica cu o instituție care poate fi trasă la răspundere de Parlamentul European. Că își dorește de asemenea ca, ca reformele recente să țină mai mult cont de dimensiunea socială. Aș dori, aș dori să știu dacă ne puteți spune cum putem recurge la analiza de impact a a, a impactului social pentru politicile viitoare. Vă mulțumesc, domnule Casa. Cred că a fost vorba de două întrebări. În legătură cu prima întrebare de modificare a structurii troicii, care să țină, care să facă parte din cadrul comunitar pe viitor, este un aspect cu care noua comisie este cu totul de acord și ne dorim ca mai multe aranjamente macroeconomice create pe parcursul crizei să fie incluse în metoda comunitară. Însă, pentru acest lucru avem nevoie de o modificare a tratatelor necesitatea de a răspunde a fost una imediată pe parcursul uh, crizei economice și în momentul respectiv Uniunea Europeană nu a avut timpul necesar modificării tratatelor, tocmai ținând seama de natura uh, situației. A fost vorba de o criză, a trebuit să, a trebuit să reacționăm foarte repede și s-a decis urmarea unei metode guvern, uh, interguvernamentale care acum trebuie să devină una uh, comunitară. În ceea ce privește includerea partenerilor sociali la guvernanța economică, Deja în uh, săptămânile care au trecut m-am întâlnit cu mai mulți parteneri sociali cu care am avut un uh, schimb de opinii. Și există într-adevăr posibilitatea de a încadra mai uh, profund actori, partenerii sociali în semestrul european. Acest lucru este posibil atât la nivel european, cât și în momentul în care pregătim uh, redactarea analizelor anuale de creștere și partenerii uh, sociali la, la nivelul uh, național vor putea fi implicați în momentul în care vom face recomandările specifice pentru fiecare stat în parte. Vă mulțumesc! Are cuvântul Peter Simon, vicepreședintele Comisiei Econ. Ja, Herr Dombrovskis, Sie sind in der kommenden Kommission. Domnule Dombrovskis, ați fost, uh, sunteți președin, sunteți uh, um, prevăzut uh, vicepreședinte pentru euro și pentru dialogul social. știți foarte bine că au fost probleme cu uh, Troica și în același timp sunteți uh, un exemplu de succes al unei țări care a reușit să iasă din criză fără Troica și să scape de șomaj și de problemele economice. Uh, însă trebuie clarificat o chestiune pentru grupul meu. Sunteți de acord că politica de austeritate și programele structurale uh, Uh, care, sunt, uh, care au fost aplicate de către Troică sunt cauzele pentru aspectele sociale, pentru situația socială uh, devastatoare din aceste țări. Și de aceea vreau să vă rog să dați un răspuns foarte, un răspuns foarte clar, care să nu lase îndoială, deci un da sau un nu. E, acest lucru este foarte important pentru grupul meu politic. Și uh, vreau să uh, vă cer uh, poziția uh, personală, pentru că este foarte important modul în care vedeți uh, consecințele sociale ale reformelor structurale. Da, este o chestiune destul de complexă. În ceea ce privește modul în care s-a abordat criza economică și financiară, nu există îndoială că această criză economică și financiară a cauzat și probleme sociale profunde, a crescut foarte mult șomajul. Deci, cred că se poate discuta despre cauze și consecințe, pentru că Știm că politica de austeritate a fost, într-un fel, o consecință a crizei. Deci, nu e ca și cum țările se descurcau foarte bine, aveau acces la piață și, dintr-o dată, s-au decis că e nevoie să facă niște corecții bugetare. Nu, era vorba de țări care se aflau într-o situație de dezechilibru macroeconomic foarte profund, inclusiv Letonia, care erau uh, separate, nu mai aveau acces la piețele de capital și de aceea au trebuit să acționeze rapid și uneori cu pași radicali. Și atunci, sigur, se poate pune întrebarea întotdeauna dacă deciziile care au fost luate în timpul crizei, inclusiv în Letonia, au fost deciziile bune. Și, în orice caz, privind în urmă, putem să găsim câteva erori de politică. Și cred că acum trebuie să ne gândim la modul în care putem să abordăm aceste uh, greșeli politice pentru a evita astfel de scenarii de creștere economică foarte redusă pe viitor și pentru a uh, transforma condițiile actuale într-un scenariu de creștere durabilă. Mulțumesc! Acum, Robert Zile, din partea grupului ECR. Micro. Microfonul, vă rog. Microfonul vorbitorului nu funcționează. Ah, okay. Turn down the camera. You can change seat, yes. Puteți să vă schimbați locul pentru a folosi un alt microfon, spune președintele. Latvijas sabiedrībā politikā tik, tik nopietna attieksme pret uh, izaicinājumu. Domnule Dombrovskis. Sir par jūsu În cadrul uh, crizei din Letonia ați avut o atitudine foarte strictă eu am o întrebare legată de dialogul social. Se recurge adeseori la un uh, dumping uh, social în momentul în care anumite segmente ale sectorului serviciilor nu sunt, uh, nu sunt făcute accesibile sau de exemplu, o instituție, o instituție europeană nu poate să plătească același salariu angajaților în funcție de țara în care lucrează. În ceea ce privește directiva privind uh, serviciilor, serviciile, considerați că este posibil să creăm o piață uh, unitară în următorii ani sau considerați că piața serviciilor va fi fragmentată mai mult pe viitor. Vă mulțumesc, domnule Zila, pentru această întrebare. În ceea ce privește dumpingul social și dialogul social, primul lucru pe care doresc să-l spun este următorul. Dacă discutăm despre consolidarea dialogului social, am amintit deja o serie de priorități despre cum putem consolida dialogul social în contextul semestrului european, cum putem face acest lucru în, la nivelul statelor naționale, discutând, discutând despre gestionarea aspectelor macroeconomice și a zonei euro. Întrebările pe care le-ați adresat dumneavoastră referitoare la piața Uniunii Europene și referitoare la servicii, e bine, ele s-au regăsit în uh, discursul meu introductiv. Serviciile, energia, piața digitală, toate acestea trebuie să facă parte dintr-o piață unică și sunt uh, puncte prioritare pentru viitoarea Comisie Europeană. În ceea ce în ceea ce privește lucrătorii detașați, deseori este amintită această directivă și punctele slabe în funcționarea acestei ă, directive și este intenția Comisiei viitoare de a analiza situația pentru a depăși ă, temerile legate de, de dumpingul social, astfel încât nu mai există posibilitatea evitării uh, punerii în aplicare a acestei direct, directive. În ceea ce privește o nouă propunere de directivă privind uh, detașarea lucrătorilor, va trebui să urmărim situația îndeaproape să vedem dacă va fi necesar sau nu. Are cuvântul doamna Cora van Nieuwenhuizen din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule comisar de senat Dumbrovskis. Iată, aici sunt în fața dumneavoastră. Ați avea două întrebări. Mai întâi, uh, președintele Băncii Centrale Europene, domnul Gradchi, a spus Comisiei Econ în discursul său pe 22 septembrie că nicio politică monetară nu are sens fără o politică fiscală strictă și um, reforme structurale curajoase în economie. Sunteți de acord cu această declarație și ce părere aveți dumneavoastră în uh, legătură cu simplificarea cantitativă? Și în cadrul semestrului european, în răspunsurile dumneavoastră scrise, spuneți că doriți ca responsabilitatea la nivel național să crească și cred că este foarte dificil acest lucru pentru că atunci când ne întâlnim cu celelalte parlamente, când ne-am întâlnit cu celelalte parlamente și am discutat despre semestrul european acum câteva săptămâni, multe țări nici nu au fost reprezentate, cum ar fi Germania sau Grecia. Deci, ce planuri concrete aveți în legătură cu responsabilitatea de la nivel național? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru cele două întrebări. Mai întâi, în legătură cu rolul Băncii Centrale Europene și ce poate face politica monetară și cea fiscală, pe de altă parte. Bineînțeles, e nevoie de politici atât fiscale cât și monetare adaptate. Nu poate exista politică monetară fără politică fiscală. sunt, uh, de fapt, uh, două ramuri ale procesului de decizie de la nivel european și din statele membre care trebuie să-și facă treaba lor. Apoi, în legătură cu simplificarea cantitativă, mm, indiferent uh, ce terminologie folosim, acum Banca Centrală Europeană are um, ratele dobânzii extrem de reduse Uneori se glumește că simplificarea cantitativă înseamnă uh, un program de recum uh, recumpărare de obligațiuni nelimitate și necondiționate, dar de fapt simplificarea cantitativă înseamnă uh, nelimi cumpărare nelimitată, uh, dar condiționată. Deci, ideea este să ajutăm băncile să își uh, curețe foile de bilanț cumpărând anumite active. Trebuie, cred că, să se lase timpul statelor membre și partenerilor uh, Um, sociali uh, cât mai multe informații înainte de, um, de recomandările specifice pe țară făcute de comisie, pe scurt. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul Paloma Lopez de la GUE. Señor Dobrovskis, su país... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dombrovskis, țara dumneavoastră are una dintre societățile cu cea mai mare rată a inegalității din Europa. Cifrele șomajului uh, sunt uh, foarte mari. Mulți dintre concetățenii, concetățenii dumneavoastră au emigrat datorită austerității din țara dumneavoastră. A spus că vreți uh, o democratizare a sistemelor europene uh, și să țineți cont de evaluările impactului social. Dar dacă veți face acest lucru mergând în continuare pe reforme structurale, eu cred că totul va fi în van. Vreau să vă întreb, cum veți continua dialogul social care a fost uh, întrerupt uh, în mod unilateral de către comisia actuală? Pentru că mm, nu e vorba de, arde, doar de a invita oamenii să discute, e vorba de a le oferi uh, niște uh, locuri de muncă decente, o salarizare decentă, condiții de lucru, condiții de viață bune. De unde veți lua bani pentru aceste lucruri? Uh, și cum credeți că uh, pachetul celor șase măsuri va asigura o convergență în sus în zona euro, dat fiind faptul că obiectivele economice sunt atât de stricte? Mulțumesc. Da. Încă o dată mi-au fost adresate trei întrebări într-una singură. În primul rând, în ceea ce privește prioritățile pot să subliniez încă o dată că una dintre prioritățile noii comisii este tocmai facilitarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă prin atragerea de noi și prin oferirea de noi investiții. E vorba totuși de 300 de miliarde de euro, investiții, un pachet de investiții publice și private, uh, Uh, nu este o reciclare a banilor uh, vechi. Nu asta e uh, intenția comisiei. Comisia dorește să uh, aducă o propunere ambițioasă care să aibă un impact uh, real asupra creșterii și locurilor de muncă. Și după cum am spus, Totuși, în mare parte, în Europa s-a încheiat procesul de ajustare bugetară și trebuie să ne concentrăm acum și asupra uh, Uh, dimensiunii de cerere din economie, inclusiv prin creșterea salariilor, sigur păstrând uh, cerințele de productivitate, că nu, căci nu vrem să ne pierdem competitivitatea. Uh, creșterea prin schimbarea uh, impozitării, trecând impozitarea de la uh, Uh, muncă, la capital, la proprietate, la taxe de mediu, către alte domenii, deci trecând impozitarea către alte domenii care să nu facă rău locurilor de muncă. Și în ceea ce privește revizuirea pachetelor de șase măsuri și de două măsuri, am menționat una dintre modalitățile de a asigura o mai mare convergență socială, și anume de a lua în considerare indicatorii sociali și de ocupare care se găsesc în această legislație și care servesc drept indicatori auxiliari în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este Tatiana Stanoca, din partea verzilor. Domnule Domrovski, aici sunt. trei, trei colegi v-au adresat deja uh, această întrebare. Este vorba de Troica și reformarea uh, Troicii, care ar trebui să devină mai transparentă. Aceasta a fost uh, o idee amintită și de domnul Juncker, însă nu am auzit nicio propunere concretă și aș dori să aud din partea dumneavoastră trei pași concreți în acest sens. Uh, Dumneavoastră aveți o experiență vastă din acest domeniu. În anul 2009, în luna iunie, guvernul dumneavoastră a impus uh, reduceri drastice sectorului uh, de stat și uh, sectorului social. Ați redus salariile. Și aș dori să știu dacă măsurile dumneavoastră au fost rezultatul unei cereri din exterior sau a fost uh, abordarea uh, dumneavoastră proprie, pentru că aceste măsuri au fost uh, purtate de uh, păturile uh, sărace ale populației. Mulțumesc, doamne Izdanoca, pentru, această, pentru aceste două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește Troica și rolul acestei instituții. După cum am spus deja, uh, primul pas făcut deja uh, în cadrul programelor care sunt în desfășurare se referă la bazarea tuturor, uh, tuturor propunerilor pe o analiză a impactului social. Comisia Europeană va ține seama de comisarii responsabili pentru aspectele sociale pentru a schimba analizarea funcționării sistemului troicii. astfel încât pe, și ne, ne putem baza pe, acea, pe aceste experiențe acumulate în urma funcționării troicii și pentru viitorul instituțiilor europene. În ceea ce privește uh, propria mea uh, experiență, eu am făcut parte din uh, guvernul Letoniei și uh, pentru a depăși criza, din, uh, criza economică din țara noastră am înțeles că avem nevoie de o stabilizare fiscală, că avem nevoie de stimuli uh, economici, de o mai bună uh, accesare a, a fondurilor europene și de reducerea sarcinii uh, administrative. Pe de altă parte, pentru a ține cont de dimensiunea socială, am creat uh, rețelele necesare pentru protejarea celor mai vulnerabili. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Stephen Wolf. Thank you for coming today. Mulțumesc, domnule Dombrovskis. Mă mulțumesc pentru prezența astăzi. Am pregătit altă întrebare, dar am auzit o frază care face legătură între dumneavoastră, uh, domnul Hill și domnul Moscovici. Cu toți au spus că moneda euro uh, a înregistrat mult succes, a permis să se lupte împotriva crizei și a ieșit mai puternică din criză. Sunt dezamăgit de faptul că uh, Aici, în această sală, sunt foarte mulți oameni care nu recunosc că uh, moneda euro a fost uh, salvată doar sacrificând uh, foarte multe locuri de muncă. Um, șomajul este extrem de mare în multe țări, mai ales din sudul Europei. A salva moneda euro nu e același lucru cu salvarea Europei. E nevoie de politică bancară, e nevoie de o voință de transferuri enorme de la țările bogate la cele sărace. E nevoie de impozite directe europene care să meargă direct la comisie. Nu vedeți că făcând acest lucru, acesta este un motiv esențial uh, pentru a spune că independența națională își va pierde valorile democratice într-un mod inacceptabil? Well, uh, uh... Eh, eh, Mr. Wolf, first of all, uh, it must be noted. Mai întâi, trebuie să spun că nu sunt de acord cu analiza dumneavoastră în legătură cu rolul jucat de moneda euro în economia europeană. Bineînțeles, diferite state membre au avut uh, abordări diferite, anumite țări au hotărât să rămână în afara zonei euro, dar încă o dată pot fac referire la experiența propriei mele țări. În 2008-2009 am trecut printr-o criză economică și financiară foarte gravă, fără să avem moneda euro și alte țări au trecut uh, printr-o criză gravă fără să fie adoptat moneda euro. Deci nu moneda euro este cea pe care trebuie să deam vina. Ne-am confruntat cu criza economică și uh, financiară într-un context de criză globală, iar țările care sufereau de anumite slăbiciuni, de anumite dezechilibre economice, au fost afectate mai mult de această criză și s-a creat un cadru pentru a ajuta aceste țări. Nu un cadru perfect, nimeni nu spune acest lucru, dar există măcar un cadru pentru a răspunde unei crize, pentru a ajuta statele membre care se află într-o situație dificilă. Bineînțeles, trebuie să ameliorăm acest cadru pentru a ține cont nu doar de dimensiunea fiscală și financiară, dar și de cea socială și cred că multe provocări pot fi abordate doar împreună. Mulțumesc! Next speaker. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Sofirio Zanianopoulos. Κοινωνικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσει σε όλους τους τόνους ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και τα Μνημόνια în ceea ce privește dialogul social, Uniunea Europeană declară că memorandumul și pactul de stabilitate vor fi respectate indiferent de consecințele acestora. Uniunea Europeană deja um, discută îngrădirea dreptului de a face grevă, așa cum a făcut, cum a spus domnul Monti, și în Grecia, Troica spune foarte clar că patronatul și guvernul sunt cei care vor permite sau nu organizarea unei greve. Și mă întreb la ce va servi dialogul social, pentru că pare că doar restrânge drepturile lucrătorilor. Voi continua în limba engleză. În ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere, există un angajament uh, clar din partea președintelui ales Juncker și din partea noii comisii de a folosi cât mai bine marja de flexibilitate din cadrul pactului de consolidare și de creștere economică. Există posibilități de stabilizare, atât din punct de vedere corectiv, atât din punct de vedere al măsurilor exante și expost, și pur și simplu trebuie să punem în aplicare flexibilitatea existentă deja în cadrul acestui pact. În ceea ce privește dreptul de a face grevă, Nimeni nu pune sub semnul întrebării acest drept și este foarte clar că el face parte integrantă din modelul social european care nu trebuie schimbat. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Carins din partea PP-ului. Dobrovsk Kungs. Šī gada Mulțumesc! În ianuarie acest an, Letonia a aderat la zona euro și se așteaptă, ne așteptăm ca peste câteva luni și Lituania să adere la zona euro. În același timp, ă, se vorbește mult despre faptul că odată cu aderarea la zona euro, în următorii ani, totuși trebuie să se evite integrarea continuarea procesului de integrare. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la aderarea Letoniei și Lituaniei la zona euro. Considerați că aderarea uh, la zona euro ar trebui să fie oprită sau nu? Mulțumesc, domnule Carinț, pentru această, aceste întrebări. În ceea ce, privește, în ceea ce o privește pe Lituania și aceste evaluări, aceste uh, prognoze care se referă și la Letonia și la aderarea viitoare a Lituaniei. Eu cred că micile state europene, cu o economie deschisă și cu o monedă care să fie o, uh, o monedă care este puternic, strâns uh, legată de zona euro, e bine, cred, pentru aceste țări cred că este foarte profitabil să, profi, să adere la zona euro, uh, pentru că um, moneda noastră nu ar fi putut niciodată să fie atât de stabilă ca și moneda euro și știm ce se întâmplă atunci când apar situații dificile și moneda uh, nu este suficient de stabilă, uh, investitorii nu mai au aceeași încredere și uh, cresc uh, dobânzile la credite și uh, toate aceste sunt aceste uh, neajunsuri sunt reduse atunci când uh, există moneda euro. Vedem acum uh, în agresiunea rusă asupra Ucrainei și cred că și din punct de vedere geopolitic o mai strânsă cooperare în Uh, Uniunea Europeană este în interesul țărilor noastre. În ceea ce privește un proces ulterior de extindere a zonei euro, așa cum am spus, zona euro ar trebui să rămână deschisă, dar este adevărat că, în afară de Lituania și Danemarca, niciun alt stat nu uh, îndeplinește măsurile pregătitoare pentru aderare. Deci în următorii ani niciun stat nu va mai putea să adere la zona euro din acest motiv. Dar în ceea ce privește zona euro trebuie să rămânem deschiși În momentul de față, doar două state sunt în măsură să adere în viitor la zone euro, dar zona euro trebuie să rămână deschisă pentru orice țară care va îndeplini condițiile. Mulțumesc. Acum are cuvânt Renato Sorul, numele grupului SD. Eh, Grație. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. V-am ascultat adineori foloseați cuvintele juste, vorbeați despre nevoia ca zona euro nu doar să se angajeze pe calea convergenței politicilor fiscale și monetare, ci și spre convergența politicilor sociale, că nu poate exista un viitor al zonei euro fără convergență în dinamicile sociale ale statelor membre. Dar în același timp ați, v-ați declarat mândru de țara dumneavoastră care în următoarele luni va intra în sfârșit în zona euro. Dar nu mi-ați spus nimic despre ce s-a întâmplat cu nivelul de sărăcie în țara dumneavoastră, cu privarea materială severă a populației. Sărăcia a crescut mult în perioada dumneavoastră de guvernare. A crescut foarte mult șomajul și uh, situația s-a ameliorat doar recent. Colegul meu Simon a spus, uh, ați spus colegului meu Simon că într-adevăr ați făcut greșeli. Ce greșeli ați făcut și ce greșeli nu v-ați repeta în noua dumneavoastră funcție? Ne puteți spune? Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Uh, Vă mulțumesc pentru întrebare. În legătură cu experiența Letoniei, pot să spun că Atunci când am fost la guvernare, am luat deciziile care a permis Letoniei să treacă prin această criză. Letonia am beneficiat de pe urma unui program internațional pentru a-și rezolva problemele urgente legate de datoriile externe, dar atunci a trebuit să facem față problemelor țării, indiferent ce a spus opoziția, probleme care ne-au fost lăsate de guvernul precedent. Deci, cât de repede a trebuit să relansăm economia, să creăm noi locuri de muncă și s-au făcut multe pe această cale. În mare parte s-a făcut ceea ce era de făcut. Într-adevăr, economică în 2009 a fost de 40%. Nu se poate ieși într-o criză atât de gravă fără consecințe. Dar am dorit să ieșim din criză cât de repede pentru ca problemele să nu tergiverseze prea mult în timp. În ciuda reducerilor uh, salariilor și pensiilor, am reușit uh, să ameliorăm uh, rețeaua de securitate socială pentru a răspunde problemelor sociale care au apărut în mod inevitabil în țară. A existat un program temporar de sprijinire a locurilor de muncă. Am oferit de asemenea asistență medicală pentru persoanele defavorizate. Am luat o serie de măsuri. Mulțumesc. Next Mulțumesc. Urmează acum domnul Bent Luke de la ECR. Domnule Dombrovski, ați spus că moneda euro a avut succes și că nu este vinovată pentru rata șomajului din uh, zona euro. În urmă cu câteva săptămâni, în Lindau s-au reunit uh, cei care au câștigat premiul uh, Nobel, uh, Nobel pentru economie, care au o altă părere. Unii dintre acești laureați au afirmat că zona euro nu își va putea reveni din punct de vedere economic dacă moneda euro va exista în continuare. Poate dumneavoastră cunoaște situația mai bine. Însă, ce se întâmplă dacă acești laureați ai premiului Nobel au dreptate? Este posibil ca o țară, după o fază lungă de stagnare economică, își va dori să părăsească zona euro. Aș dori să știu dacă, pentru, dacă Comisia Europeană se va asigura că tratatele sunt modificate astfel încât o asemenea posibilitate să fie uh, prevăzută în mod uh, legal. Și atunci aș dori, și dacă acest lucru nu se întâmplă, aș dori să vă întreb care vor fi argumentele uh, pe care le veți folosi pot, pentru a nu permite ieșirea din zona euro a unui stat. În primul rând, în ceea ce privește moneda euro și tendința de a da vina pe moneda euro, pe tot ceea ce s-a întâmplat, pe criza economică și financiară globală, am răspuns deja acestei întrebări deja de mai multe ori și voi trece la a doua parte a întrebării dumneavoastră referitoare la modificarea tratatelor. Știm că în momentul în care s-a, s-a discutat tratatul de la Lisabona, s-a amintit și dreptul unui stat membru al Uniunii Europene de a părăsi Uniunea Europeană, un drept care nu fusese prevăzut anterior. Acum acest uh, drept se regăsește în, în tratate. Aveți dreptate, pe de altă parte, un uh, stat care face parte din zona euro nu are dreptul de a părăsi zona euro, cu excepția situației în care nu părăsește Uniunea Europeană. Intenția Comisiei nu este de a propune uh, o modificare a tratatelor în acest sens, însă dacă uh, se modifică tratatele dacă statele sau un stat membru își dorește acest lucru, este o temă care trebuie discutată între uh, Uh, statele membre, pentru că statele membre sunt cele care ratifică tratatele, deci dacă își doresc acest lucru, uh, pot introduce asemenea dispoziții și dacă există o cerere concretă din partea statelor membre, Comisia Europeană va oferi sprijinul tehnic necesar. Să nu este sarcina Comisiei Europene de a face acest lucru. Domnul Luche, sunteți de acord cu asemenea idee? După cum am spus, dacă un stat membru al Uniunii Europene își dorește să meargă în această, dire- în această direcție, Comisia Europeană va sta la dispoziția acestuia cu sprijinul tehnic necesar. Oricum, este nevoie de unanimitate pentru a modifica tratatele. Are cuvântul domnul Nils Torvalds din partea ALDE. Welcome Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Dombrovskis, în această societate veselă. Ați subliniat importanța reformelor structurale în cuvântul dumneavoastră de introducere. Ați menționat uh, pactul fiscal, pactul de stabilitate și creștere, uh, pachetele de șase și de două măsuri. Dar apoi, într-un răspuns, ați vorbit și citesc de necesitatea de a revizui și eficientiza aceste instrumente. Bun, eficientizarea poate să fie una bună sau una rea. Deci eficientizare nu spune foarte mult. Ați putea, vă rog, pentru că este o întrebare importantă, o chestiune importantă, ați putea să intrați puțin în detaliu, să spuneți în ce mod doriți să eficientizați aceste instrumente. Mulțumesc. Domnul Dombrovskis. Mulțumesc. Știm deja, Comisia Europeană uh, trebuie să realizeze o revizuire a pachetelor de șase și de două măsuri până la sfârșitul acestui an, până la jumătatea lui decembrie, dacă nu mă înșel. Deci acest proces uh, este deja în curs. Și, după cum se pare, va fi o revizuire privind în urmă, deci analizând uh, uh, primii ani din, de la intrarea în vigoare a celor două pachete, uh, pentru a putea, ca pe această bază, să se elaboreze câteva propuneri de schimbări de politică. Deci ar trebui să analizăm situația actuală și să vedem unde mergem pe viitor. La ce m-am referit când am spus eficientizare? În momentul de față există o serie de proceduri și întregul cadru de, macro, de guvernanță macroeconomică a fost uh, uș, greu de explicat statelor membre și cetățenilor. Avem pactul de stabilitate și creștere cu uh, brațul său corectiv și uh, de prevenire. Apoi avem semestrul european, care uh, de asemenea are o dimensiune de prevenire și una de corecție. Avem procedura deficitului excesiv, prin Pactul de Stabilitate și Creștere, care a fost schimbată pentru a lua în considerare nu doar deficitele excesive, ci și um, datoriile excesive și mai multe state membre au uh, raportat pe toate aceste, pentru toate aceste mecanisme de supraveghere. Și poate că ar fi bine să analizăm acest cadru uh, și să uh, îl simplificăm astfel încât să reducem povara uh, administrativă pentru statele membre, evitând și confuzia între diversele proceduri. Mulțumesc! Mulțumesc următorul vorbitor, Patrick Luiaric, din partea GUE. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea a recunoscut că strategia de la Lisabona a înregistrat un eșec. Uh, Strategia UE 2020 nu permite reducerea șomajului sau a sărăciei și nici nu, impus, nici nu încurajează inovarea. Nu vedem nici care ar fi rezultatele planului de relansare de la sfârșitul lui iunie 2012. Oare nu trebuie să tragem concluzii și să schimbăm în mod radical politica noastră, să depășim politicile de austeritate și să reconstruim un plan de ieșire din criză pe baza unor criterii sociale, umane și de mediu? Pe de altă parte, în loc să fie un instrument în competiția monetară internațională, moneda euro nu ar trebui să se schimbe, să devină un instrument de cooperare pentru a favoriza investițiile și crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! În ceea ce privește această întrebare în legătură cu strategia de la Lisabona și strategia UE 2020, știm că ne pregătim acum pentru revizuirea strategiei UE 2020, pentru că atunci când a fost creată strategia, nu apăruse încă uh, criza zonei euro și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de lecțiile învățate în urma crizei uh, inclusiv uh, cele legate de nevoia unui bun echilibru între aspectele economice, financiare, sociale și um, politica de ocupare. Este evident acest lucru, sunt uh, elemente care trebuie să se țină cont la revizuirea strategiei UE 2020. Ați menționat de asemenea măsurile de mediu Uh, și în strategia UE 2020 uh, există obiective de mediu și se pare că suntem uh, mai aproape de atingerea acestor obiective decât a altora. Dar cred că pe această bază trebuie să privim dincolo de UE 2020 Restul obiectivelor, în afară de cele de mediu, din uh, strategie sunt obiective indicative. În schimb, cele de mediu, cele de reducere a emisiilor, așa numitele obiective 20-20-20, sunt obligatorii pentru statele membre și statele membre aplică măsuri în acest sens. În ceea ce privește zona euro ca instrument de investiții, nu pot decât să fac referire la propunerea de investiții, de pach unui pachet de investiții pe 300 de miliarde în următorii trei ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne aflăm acum la jumătatea audierii, așa că ce despre președinția colegei mele, Marita Ulshoc, eh, din partea Comisiei Emplă. Mulțumesc! Are cuvântul acum Monica Vana din partea Verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar desemnat. Aș dori să mă refer la legitimitatea democratică a semestrului european și la acest acord interinstituțional. În acest moment, Parlamentul European nu are niciun fel de competență legislativă din punctul de vedere al monitorizării semestrului european și pozițiile exprimate de Parlamentul European prin diverse rapoarte din propria inițiativă sunt pur și simplu ignorate de Consiliul de Consiliu. Și aș dori să vă întreb dacă veți uh, susține implicarea Parlamentului European în ceea ce privește redactarea recomandărilor specifice pentru fiecare stat în parte. În ceea ce privește implicarea societății civile în semestrul european, Comisia anterioară a promis uh, publicarea unor linii directoare referitoare la o mai bună implicare a societății civile în acest proces și domnul Juncker a promis că se va angaja în acest sens în viitorul mandat. Și aș dori să vă întreb în mod concret când ne veți prezenta aceste linii directoare privind implicarea societății civile și care sunt uh, măsurile concrete. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări în ceea ce privește acordul interinstituțional. În primul rând, cred că ar trebui să ne concentrăm pe fond și anume să înțelegem de ce anume avem nevoie pentru a îmbunătăți dialogul între Comisia Europeană și Parlamentul European dar și dialogul purtat cu celelalte instituții europene și cu parlamentele naționale și guvernele naționale. Deci, pe fond, să ne stabilim obiectivele pe care dorim să le atingem și în calitate de membru al Parlamentului European sunt dispus să lucrez în acest, în acest sens pentru a obține un rezultat concret în urma unor consultări uh, reale care să influențeze procesul decizional. În ceea ce privește acordul cadru, dacă acesta este posibil uh, în cadrul acordului existent între Parlamentul European și Comisia Europeană, dacă este nevoie de un nou acord cadru în mod, uh, dedicat în mod specific semestrului european. Este un punct uh, pe care îl putem discuta după ce am convenit asupra fondului pentru a înțelege care este modalitatea cea mai oportună de a modifica procesul de- decizional uh, în cadrul semestrului european. În ceea ce privește implicarea societății civile, am menționat deja am menționat deja câteva idei pe care le putem discuta mai pe larg cu toți uh, actorii sociali. Cred că o implicare mai mare a partenerilor sociali la nivel european, dar și la nivelul național, uh, în momentul în care uh, este posibilă o implicare mai mare atât la nivel european cât și la nivel național, în momentul în care se pregătesc recomandările. Domnul Marco Zani, EFTD. Mulțumesc, domnule comisar. Revin la lipsa posibilității însă din zona euro. Doresc să mă concentrez asupra două aspecte. Intrarea în zona euro și divergențele în legislație dintre statele membre. De exemplu, cea pentru Regatul Unit și Danemarca, care beneficiază de acorduri care le permit să nu adopte moneda unică, în schimb, celelalte state membre care încă nu au moneda euro, dacă respectă criteriile de convergență, trebuie să adopte moneda euro. A, ce părere aveți? În al doilea rând, vă întreb ce părere aveți în legătură cu o legislație privind ieșirea din zona euro, dacă Consiliul ar trebui să, se, să dezbată o astfel de posibilitate. Cetățenii europeni v-au dat un mandat clar în luna mai. Cetățenii au votat uh, partide în al căror programe se afla ieșirea din zona euro sau un referendum privind zona euro. Dumneavoastră um, lăsați Consiliul să facă ce vrea sau veți face presiune asupra Consiliului pentru a dezbate astfel, un, astfel de, o astfel de legislație? De asemenea, reforma Uniunii Economice și Monetare este o prioritate în cele spuse de comisarul Juncker, deci o prioritate a noastră a tuturor. În ceea ce privește diferitele aranjamente mm, pentru diferitele state membre, știm că Danemarca și Regatul Unit beneficiază de opt out opt out pe care, de care au beneficiat în momentul în care s-a creat zona euro, dar noile state membre care au intrat în Uniunea Europeană din 2004 încoace nu s-a oferit posibilitatea unor opt-out-uri. Deci aceasta nu este o opțiune, ci o obligație pentru statele membre să intre în zona euro în momentul în care respectă criteriile de la Maastricht. Dar, bineînțeles, știm că statele membre noi au diferite abordări. Majoritatea au intrat deja în zona euro. Unele țări care au uh, rate de schimb flexibile nu intră în mecanismul privind ratele de schimb Ehm, pentru că trebuie să-și fixeze rata de schimb a monedei pentru că acesta este un instrument care le afectează economiile și dacă țările s-au bazat pe acest uh, instrument, este clar că uh, situația se va schimba după intrarea în zona euro. În ceea ce privește posibilitatea unor țări de a ieși din zona euro, așa cum am spus deja, statele membre trebuie să discute astfel de posibilitate și să ceară eventual o schimbare de tratat. pentru posibilitatea de a ieși din zona euro sau din Uniunea Europeană, dar Comisia cu siguranță nu va uh, sprijini activ astfel de posibilități să nu va încuraja astfel de posibilități. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul Marcus Ferber de la PPE. Mulțumesc, am două întrebări scurte. Una referitoare la aplicarea semestrului european. Care sunt propunerile și ideile dumneavoastră cu privire la obligativitatea recomandărilor specifice fiecarei țări și creșterea acestei obligativități? Și, în al doilea rând, în ceea ce privește IMM-urile, ce măsuri planificați pentru uh, a pune în aplicare actul uh, pentru micile uh, întreprinderi, întreprinderi peste tot în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferber! În primul rând, în ceea ce privește orientările, recomandările specifice fiecarei țări. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că punerea în aplicare a acestor recomandări nu este atât de bună cum ne-am aștepta. Estimările sunt undeva între 10 și 40%. Uh, evaluarea Parlamentului European a ajuns la cifra de 18%, dar e clar că nu există niciun fel de sancțiuni uh, aferente neaplicării acestora și nici nu există această intenție. Ideea este aceea de a consolida uh, implicarea țării respective uh, în aceste recomandări. Deci, trebuie discutat mai mult cu statele membre și cu uh, partenerii sociali referitor la recomandările specifice țării respective. De asemenea, și în discuțiile referitoare la programele operaționale, la finanțarea europeană, trebuie să ne asigurăm că finanțarea europeană este utilizată uh, um, respectând recomandările specifice fiecărei țări. Știți că aceasta are o macrocondiționalitate, finanțarea europeană, deci, care poate să fie utilizată în contextul recomandărilor specifice fiecarei țări. Comisia Europeană, sigur, după o a, prima și a doua rundă, poate să găsească modalități mai prescriptive de a aborda um, reticența anumitor state sau încetinela lor, în, lor în punerea în aplicare a acestor recomandări. În orice caz, noi vizăm uh, chestiuni importante, cum ar fi dezechilibrele majore sau uh, um, deficitele excesive. Și în ceea ce privește IMM-urile, Cred că aceasta trebuie să, la această întrebare trebuie să răspund uh, în bilateral, pentru că mi-a expirat timpul, îmi pare foarte rău. Uh, Acum dau cuvântul lui Jonas Fernandez din partea grupului SGD. Bienvenido, Mr. Dombrovski. Todos compartimos la noción de que una moneda común... Vă mulțumesc, doamna președinte. Bun ați venit, domnule Dombrovskis. Cred că suntem uh, cu totul de acord că dacă există o monedă comună, unele state vor profita de anumite beneficii și uh, există asemenea exemple, țări care au o, un echilibru pozitiv al contului uh, curent, care au uh, niveluri uh, de schimb stabile și care nu pot să-și deprecieze moneda, un lucru care poate avea un impact negativ asupra întregii Uniuni. Este un factor imens de uh, destabilizare generat de surplusul schimburilor comer- comerciale, printre altele. Și aș dori să vă întreb dacă vă îngrijorează aceste dezechilibre ale contului curent și dacă considerați că în zona euro lipsește o viziune coerentă prin recomandările naționale. Și aș dori să vă întreb dacă veți lua măsuri împotriva statelor care au surplusuri prea mari care destabilizează întreaga zonă. Această întrebare se referă în principal la dezechilibrele legate de contul uh, curent din punctul de vedere al deficitului sau al surplus, sur, surplusului existent. Un deficit al contului curent indică existența unor probleme într-un, într-o țară din punct de vedere al competitivității, din punct de vedere al exporturilor, probleme care trebuie rezolvate și acest deficit este un indicator care trebuie să îngrijoreze orice stat uh, în parte. Desigur, un deficitul înregistrat de un stat până la urmă înseamnă un surplus înregistrat de un alt stat. Din acest punct de vedere, este evident că acest punct care a fost discutat de Banca Centrală Europeană și de mai mulți economiști înseamnă că într-o țară care înregistrează un surplus, trebuie să se recurgă la măsuri suplimentare de stimulare a economiei în momentul în care vom analiza situația zonei euro, va trebui să analizăm ambele fațete ale uh, monedei, să vedem uh, care sunt măsurile necesare pentru țările care se află în deficit și uh, care sunt măsurile necesare uh, pentru a stimula cererea în țările care au un surplus. Este o legătură evidentă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Ulrike Tribesius din partea ECRM ich sitze hier, Herr Dombrovski. Sehr geehrter. Sunt aici, domnule Dombrovskis. Stimate domnule Dombrovskis, dumneavoastră sunteți fostul premier al Letoniei, o persoană care a implementat reforme structurale importante în țara sa. În acest context, aș dori să știu din partea dumneavoastră dacă conceptul unei asigurări de șomaj unitară europeană este unul pe care îl susțineți pentru că uh, prestațiile de șomaj uh, actuale nu reușesc să uh, um, înlăture consecințele reformelor structurale care au dus la un șomaj uh, foarte mare. Și țări ca Germania, de exemplu, oare nu cumva sunt uh, pedepsite pentru că au o piață a muncii flexibilă și robustă sau țări ca Letonia care au uh, implementat deja aceste măsuri dure cum vedeți uh, pe viitor aplicarea măsurilor uh, structurale și cum vreți să o supravegheați și ce alte mecanisme de transfer doriți să consolidați în interiorul Uniunii Europene sau să introduceți astfel de mecanisme? Ce astfel de mecanisme doriți să introduceți pe viitor? Mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește asigurarea comună împotriva șomajului, este o idee care este discutată deja. Discutăm uh, acest lucru în contextul uh, unei capacități bugetare a zonei euro, dar în momentul de față trebuie să spunem foarte clar, nu există un consens clar nici în Consiliu și în orice caz dacă vrem să mergem în această direcție, atunci avem nevoie și de o modificare a tratatului. Fără modificarea tratatului, nu se poate pune în aplicare această idee și este de asemenea limpede faptul că mai multă solidaritate înseamnă în același timp mai mult, un mai mare control și o mai mare răspundere cele două dimensiuni sunt strâns legate în momentul de față. Aceasta nu este o idee pentru viitorul apropiat. Poate, după o modificare a tratatului, putem să discutăm introducerea unui astfel de asigurări. Însă, noua comisie dorește să se asigure că asigurările de șomaj din diversele state membre uh, pot să fie utilizate în mod țintit și să vizeze mai ales acele grupe țintă care sunt foarte vulnerabile, cum ar fi tinerii. Știm că șomajul în rândul tinerilor uh, este foarte ridicat și există inițiativa pentru ocuparea uh, tinerilor, dar și persoanele mai în vârstă care încă nu au ajuns la vârsta pensiei, uh, dar sunt șomere, sunt de asemenea un grup vizat. Mulțumesc! Thank you. Iana Tom. Mulțumesc! Iana Tom, acum din partea grupului ALDE. Thank you. Uh, during her hearing, commission designated Mulțumesc. La audierea doamnei comisar desemnat Marian Tyson, de cinci ori dânsa a vorbit despre indicatorii sociali în cadrul semestrului european a spus că dânsa personal consideră că trebuie consolidat Și Jean-Claude Juncker a vorbit despre consolidarea dimensiunii sociale în politicile noastre și să se țină cont de implicațiile sociale în deciziile politice luate. Având în vedere aceste poziții ale doamnei Taise și a domnului Juncker, ce părere aveți dumneavoastră despre consolidarea uh, dicilor sociale în cadrul semestrului european și având în vedere declarațiile recente uh, că probabil nu se vor atinge obiectivele în calendarul propus. Cum credeți că trebuie abordate lucrurile? În ceea ce privește indicatorii sociali în cadrul semestrului european, trebuie să spun că sunt complet de acord cu cele spuse de domnul președinte Jean-Claude Juncker și de doamna comisar desemnat Tyson, și anume că rolul acestor indicatori trebuie consolidat. Am repetat și eu acest lucru aici de mai multe ori și sunt nerăbdător să cooperez cât de, de aproape cu domnul președinte Juncker și cu doamna comisar Tyson pentru a consolida această dimensiune socială. și um, să ne asigurăm că politica economică și cea fiscală se armonizează mai bine cu politicile sociale și de ocuparea forței de muncă. În ceea ce privește situațiile din diferitele state membre, ideea de bază trebuie să fie că toate statele membre trebuie tratate în mod egal și folosind flexibilitatea existent în cadrul pactului uh, de stabilitate și creștere, trebuie să o facem în mod uniform pentru a ne asigura că toate statele membre um, sunt tratate la fel. Acesta este principiul de bază și el trebuie aplicat în mod transparent și vizionar uh, pentru ca statele membre să înțeleagă de ce se aplică sau nu flexibilitatea. Mulțumesc! I give the floor. Are cuvântul acum Croscadinca Cuneva de la GUE. Rapite, Chirie Dubrovskis. De la unde poți să bine te... Stimată domnule Dubrovskis, veți acorda temelor uh, economice o importanță deosebită și am o, uh, o întrebare pentru dumneavoastră. Țările în care se pune în aplicare un uh, program de austeritate bugetară, am văzut că restrâng anumite drepturi, cum este dreptul la uh, grevă. Și aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu continuarea acestei uh, presiuni asupra, asupra, acestor, uh, asupra acestor state. Aș dori să știu care va fi poziția dumneavoastră ca viitor com, uh, comisar pentru a apăra dialogul social? Nu ar trebui să vă referiți doar la răspunderea care revine statelor membre, ci aș dori să aflu din partea dumneavoastră uh, care sunt măsurile la care vă gândiți pentru a consolida dialogul social. Uniunea Europeană și-a stabilit un obiectiv politic uh, deosebit de important, și anume reducerea sărăciei până în anul 2020. Dumneavoastră veți fi comisarul uh, responsabil pentru dimensiunea socială în strânsă legătură cu moneda euro. Și aș dori să vă întreb cum îi veți uh, sprijini, sprijini pe uh, europarlamentarii care doresc combaterea sărăciei în statele membre. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând, în ceea ce privește statele care au făcut obiectul unui uh, program de ajustare uh, bugetară, primul pas necesar este să ne asigurăm că propunerile făcute de Troica instituția Troicii nu sunt uh, examinate doar din punctul de vedere al impactului economic și fiscal, cât și din punctul de vedere al impactului social. În acest sens, noua com- uh, comisie își uh, ia un angajament concret de a crea mecanismele concrete care să permită acest lucru. V-ați uh, referit la unele, unele cereri specifice uh, adresate Greciei. Din păcate, nu vă pot oferi un răspuns uh, specific, dar vă pot spune că sunt dispus să discutăm aceste cereri concrete în mod bilateral, în modul în care voi cunoaște mai bine cerințele troicii în diferite state membre și în calitate de comisar responsabil și pentru dialogul social, nu doar pentru moneda euro. Sunt dispus să lucrez uh, îndeaproape cu toate statele membre, cu Troica, pentru a uh, consolida rolul uh, analizei de impact a, dimensiunii sociale. Domnul Aicaut are cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc, domnule Dombrovski, pentru toate răspunsurile pe care le-ați dat până acum. Uneori spuneți că este dificil să se ajungă la o singură poziție în colegiu, ceea ce știm cu toții, dar acum ce important este să aflăm care este poziția dumneavoastră. Deci am două întrebări concretă uh, concrete și vreau să știu poziția dumneavoastră personală. În primul rând, importanța indicatorilor sociali pe care ați menționat, vă mulțumesc. Sigur că este important, dar sunteți pregătit să luați măsuri de remediere atunci când statele membre nu îndeplinesc acești indicatori, de exemplu când există o inegalitate excesivă într-un într, -un, stat membru. Deci veți iniția măsuri de remediere? Uh, și în al doilea rând, în ceea ce privește moneda euro, ați spus, ați spus un pic vag, ați vorbit despre o posibilitate de a părăsi zona euro, deci o chestiune ambiguă. Vrem să știm, din partea dumneavoastră, dumneavoastră personal, susțineți moneda euro și vreți să vă asigurați că toate țările rămân, toate țările care au moneda euro rămân uh, în zona euro? Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește prima întrebare, importanța indicatorilor sociali. Sunt într totul de acord cu ceea ce a spus și Marian Tyson aici în audierea ei. Indicatorii sociali ar trebui să fie luați în considerare foarte serios în procesul decizional atunci când se elaborează uh, recomandările specifice pentru fiecare țară. Sunt într totul de acord cu Marian Tyson și vreau să-i susțin inițiativele în acest sens. Apoi, în ceea ce privește uh, lansarea unor potențiale sancțiuni. Știm că recomandările specifice fiecare țări nu sunt însoțite de sancțiuni. Am răspuns la, acest, la această întrebare deja. Acum, dacă apar dezechilibre excesive, atunci există alte proceduri care pot să fie utilizate, dar și în cadrul acestor aspecte sociale trebuie să capete o greutate mai mare. Apoi, în ceea ce privește moneda euro, cred că credeam că am spus destul de clar că această dezbatere nu va fi încurajată de comisie. Dacă îmi cereți opinia mea personală, eu susțin întru totul moneda euro. Eu am făcut campanie din greu în timpul crizei din zona euro. Am făcut campanie pentru ca Letonia să adere la zona euro și am explicat oamenilor că împotriva situației dificile din zona euro, totuși merită ca Letonia să adere. De ce euro este o monedă stabilă? De ce zona euro are un viitor bun de ce merită totuși să aderi, chiar dacă zona euro este într-o situație de criză, de ce este o idee bună ca statele membre să adere la zona euro. Am fost întotdeauna foarte, foarte clar și un mare adept al zonei euro. Laura Aghia from the... Laura Agia Laura de la FDD. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar desemnat Dombrovskis, iată, aici sunt. Haideți să vorbim puțin despre dialogul social, pentru că poziția dumneavoastră prin moneda euro este destul de clară. Știți că în dialogul social trebuie implicate, implicați partenerii sociali, așa că vă dau un mic exemplu din regiunea mea. Eu vin din Italia, din regiunea Umbria, unde există o întreprindere mare de peste 130 de ani este proprietatea grupului Thyssen, care a prevăzut uh, să reducă personalul cu aproximativ 500 de lucrători, uh, ceea ce înseamnă că aproximativ 1000 de persoane își vor pierde veniturile dacă ținem cont și de locurile de, lucru, de muncă conexe. Uh, dumneavoastră veți fi un adevărat interlocutor um, al partenerilor sociali sau uh, vă veți limita la schimburi de opinii între două realități foarte îndepărtate sau doriți cu adevărat să faceți ceva pentru a încuraja dialogul social? Mulțumesc! Uh, well, uh, thank you for this question. Vă mulțumesc pentru întrebare în legătură cu dialogul social. Bineînțeles, dialogul social are loc la diferite niveluri, inclusiv la nivel european și la nivel național. În ceea ce privește nivelul european, bineînțeles, există loc de mai bine de consolidare a um, dialogului social între Uniunea Europeană și partenerii sociali și între partenerii sociali. Pentru că în ultimii ani, partenerii sociali nu au făcut nici o propunere autonomă la nivel european. Au făcut propuneri la nivel sectorial, dar nici o propunere la, la nivel uh, general, la nivel european. Deci nu propuneri sectoriale. Deci e loc mult de mai bine în dialogul social și uh, dorim să-l facilităm. Apoi, la nivel național, acesta este în primul rând de competența statelor membre și a partenerilor sociali. Ce poate face Uniunea Europeană în procesul său de decizie este să implice și partenerii sociali de la nivel național în, domenii, în domeniile sale de competență. Dacă discutăm de întreprinderi concrete în anumite state membre, bineînțeles, partenerii sociali de la nivel național și guvernele naționale trebuie să discute. Noi, la nivel european, nu putem decât să oferim un cadru de încurajare a dialogului social și de creare de locuri de muncă și de creștere economică pentru ca să apară mai puține probleme ca cele descrise de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Care cuvântul Ioroen Lenners de la PPE. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule Dombrovskis. Mi se pare interesant să avem alături de noi un uh, prim-ministru care a avut succes în uh, încercarea de a depăși uh, criza economică prin care a trecut Letonia în ceea ce, și mi se pare păcat că unii membri uh, prezenți aici nu înțeleg cât de importantă a fost experiența dumneavoastră. Una din provocările principale a Uniunii Economice și Monetare este de a găsi o posibilitate de a răspunde șocurilor asimetrice în Uniunea Europeană fără a crea o uniune a transferurilor permanente între diferitele țări. Uh, și aș dori să aflu câteva, să aflu câteva idei din partea dumneavoastră despre cum este posibil uh, acest lucru. Vă mulțumesc. În ceea ce privește aceste șocuri uh, asimetrice și posibilitatea creării unei uniuni a transferurilor, este o temă foarte controversată și există o divergență foarte mare de opinii pe marginea ei. Cu toate acestea, există câteva inițiative posibile din punctul meu de vedere la nivelul Uniunii Europene și care pot fi utile mai ales pentru statele care se află în situații dificile. Există unele soluții deja puse în aplicare, garanția uh, pentru, pentru tineret, uh, Uh, dublată de, de o finanțare concretă, este un instrument uh, concret care ar permite uh, care ar permite acțiuni concrete și am putea să prelungim acest program, pentru că este una din problemele care au un potențial major și o problemă pe care ar trebui să o rezolvăm la nivel european, este o inițiativă, o idee foarte bună pe care ar trebui să o continuăm. În ceea ce privește, apoi, în ceea ce privește facilitarea investițiilor, din nou, uh, mă refer la pachetul de investiții în valoare de 300 de miliarde de euro, însă trebuie să ne asigurăm că acest pachet de investiții va sprijini creșterea economică peste tot în Uniunea Europeană, dar în mod special în țările care fac obiectul unui program specific. În ceea ce privește fondurile europene, ar trebui să, folos, să le folosim într-un mod mai țintit, astfel încât să atingem obiectivele strategiei Uniunii Europeană 2020 pentru a răspunde recomandărilor specifice Uh, țărilor și pentru a sprijini crearea de locuri de muncă pentru tine. Mulțumesc, doamna Perez. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Ați spus că doriți uh, să faceți din moneda euro un succes succesul monedei euro ar uh, însemna uh, schimbarea bazelor sale pentru că doriți să ajutați o stat care dorește să iasă din zona euro? Înseamnă schimbarea bazelor sale economice pentru că aceste baze fac uh, 250.000 de tineri să părăsească țara dumneavoastră nu pentru că doresc să beneficieze uh, de pe urma uh, liberei circulației lucrătorilor, ci pentru că nu ați oferit posibilități uh, de a găsi un loc de muncă în economia pe care ați redresat-o, după cum spuneți. Dincolo de reformele structurale, puteți să-mi dați un exemplu de marjă de flexibilitate care n-au fost folosite sau au fost prost folosite de uh, predecesorii dumneavoastră în uh, funcțiilor de comisari. În fine, ați spus că s-au făcut erori politice în țara dumneavoastră, deci sub responsabilitatea dumneavoastră. Așa că vă rog să ne dați un exemplu de eroare politică pe care ați dorit să nu o faceți. Uh, jā, tātad šeit atkal bija vismaz uh, trīs uh, jautājumi. Mulțumesc pentru aceste trei întrebări. În legătură cu situația din Letonia, voi răspunde în letonă. În legătură cu criza în Letonia, doresc să repet faptul că atunci când am uh, fost uh, prim-ministru, am uh, preluat o situație de criză în 2009 um, economia Uh, sau volumul tranzacției economiei a scăzut cu 40%. Deci criza exista deja de pe vremea când partidul meu era în opoziție. Noi am încercat să redresăm economia și am reușit să revenim la o situație de creștere economică foarte rapid, o creștere uh, stimulată de exporturi, dar au crescut și investițiile. Și astfel am ajuns în situația în care acum Letonia are una dintre, unul dintre nivelurile de creștere economică cele mai viguroase astăzi. În ceea ce privește stabilitatea din cadrul pactului de stabilitate și creștere, uh, dacă se mai pune o întrebare suplimentară, vă voi vorbi două minute despre acest lucru sau putem discuta bilateral, pentru că sunt lucruri foarte importante și există o flexibilitate în, în pactul de stabilitate și creștere care poate fi folosită. Deci, dacă mi se mai pune o întrebare în legătură cu acest aspect, voi uh, răspunde în două minute întregi sau dacă nu, vom discuta bilateral. Are cuvântul acum doamna McIntyre de la ECR. Thank you. Mr. Dombrovskis. Mulțumesc. Domnule Dombrovskis, aici sunt. Așa cum ați spus deja, sunteți conștient de faptul că mecanismele dialogului social la nivel european pot fi destul de diferite de mecanismele dialogului social la nivelul statelor membre. Și anume, partenerii sociali au dreptul de a uh, intra în uh, negocieri colective cu rezultate la nivel uh, european, care pot să fie să intre apoi în vigoare prin Consiliul de Ministri. Însă Consiliul poate să accepte sau să respingă o propunere la care au ajuns uh, uh, partenerii sociali, dar nu pot să o modifice. În ultima plenară a Parlamentului uh, European a adoptat un raport care spunea cum poate în Uniunea Europeană să creeze un mediu ospitalier pentru uh, un mediu de afaceri ospitalier. Printre altele, acest raport solicita partenerilor sociali să utilizeze instrumente inteligente de reglementare pentru a crește uh, utilizarea evaluărilor de impact în negocierile lor și să uh, vină cu răspunsuri la um, uh, tabloul de bord privind impactul al Comisiei. Ați putea să ne spuneți cum ar putea partenerii sociali să îmbrățișeze mai bine niște instrumente de reglementare inteligentă la nivel european? Vă mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește uh, acordurile autonome ale partenerilor sociali, sigur, este dreptul partenerilor sociali să ajungă la acorduri autonome la nivel, și la nivel orizontal, la nivel european, dar și Uh, la nivel sectorial. Și sigur că odată ce aceste acorduri au fost încheiate și partenerii sociali fac uh, o, depun o cerere pentru ca acesta să fie um, transpus în legislație, Comisia Europeană trebuie să uh, ia inițiativa. Dar acestea sunt acorduri autonome și acestea, ca și valorile de impact, ale altor propuneri legislative și pentru acestea, evaluările de impact trebuie să acopere toate aspectele economice, sociale și așa mai departe, astfel încât propunerea să fie una echilibrată, rezultatul să fie unul echilibrat. Eu sunt pregătit să colaborez cu doamna Tyson pentru a studia raportul Comisiei de Ocupare a Parlamentului European și a vedea cum putem să impulsionăm uh, dezvoltarea acestui sistem de acorduri autonome. Mulțumesc, Ulla Tornas, acum din partea grupului ALDE. Aveți cuvântul? Ce? Vă mulțumesc, doamna președintă. Am și eu o întrebare legată de dialogul social. Până acum, M-au mulțumit răspunsurile dumneavoastră legate de importanța dialogului uh, social. Însă, aș dori să vă readuc aminte ce s-a întâmplat în cadrul dezbaterii din plenară din iulie, momentul în care domnul Juncker a declarat că, după părerea dumnealui, ar fi necesar să existe un salariu minim în toate statele membre și că va trece la acțiuni în această direcție. Însă, după cum a spus și dumneavoastră, Tratatele specifică foarte clar că salariile țin de competența exclusivă a statelor membre și aș dori să vă întreb, domnule Dombrovskis, care sunt măsurile uh, luate de dumneavoastră prin care veți garanta acest uh, dialog social dacă Comisia Europeană va face o propunere legată de introducerea unui salariu minim. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește salarii minime în toate statele membre, este o propunere a președintelui uh, Comisiei, domnul Juncker, cu care sunt cu totul de acord. Cred că ar trebui să încurajăm toate statele membre uh, să stabilească salarii minima. Uh, ne stau la dispoziție recomandările specifice fiecărui stat în parte pentru a face această propunere. Înțelegem foarte bine că Există diferite modele care permit dialogul social și în anumite state, cum este cazul țărilor uh, nordice, unde există un puternic dialog social, se înregistrează această tendință prin care salariile minime sunt stabilite între partenerii sociali. În mod sigur, nu vom face această propunere încălcând dorința partenerilor sociale. În cazul în care există un consens între ei, atunci nu există nicio nevoie din partea noastră să intervenim. Însă, în general, Comisia Europeană va încuraja statele membre să introducă salarii minime. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Cucan din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Mi-aduc aminte de un răspuns scris al dumneavoastră în care ați scris că veți încuraja statele membre să aibă piețe ale muncii mai reactive, mai deschise și mai inclusive. Știți, populația europeană îmbătrânește și trebuie să garantăm celor uh, în vârstă de peste 50 de ani, dar sunt încă activi din punct de vedere social și economic, că nu uh, vor suferi de discriminări pe piața muncii. Cum vă puteți asigura că se ține cont uh, de aceste priorități legate de îmbătrânirea populației și cum puteți asigura o cooperare eficientă cu partenerii sociali în acest sens. Acestea sunt întrebările mele și vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră. Cucan. Uh, vă mulțumesc, domnule Cucan. În legătură cu uh, piața muncii și îmbătrânirea populației. Îmbătrânirea populației este una dintre principalele provocări cu care se confruntă modelul economic uh, și social european. Este evident că e mai ușor să sprijini un model social în care populația crește sau în care uh, structura de vârstă a populației este stabilă decât în cazul unei populații care îmbătrânește. Deci trebuie să vedem cum ni se vor uh, adapta sistemele sociale și de ocupare a forței de muncă la această realitate, că Europa îmbătrânește. Și e foarte important în acest sens să, să promovăm cu adevărat și să încurajăm oamenii să rămână pe piața muncii dacă pot și oferim și sprijin țintit celor care se află în pragul pensionării și au dificultăți mari în a găsi un loc de muncă. Trebuie să oferim posibilități de uh, formare um, de uh, reorientare profesională pentru că acești oameni să rămână activi cât mai mult timp posibil. Este o provocare foarte gravă care va fi o realitate pentru noi ani de zile, zeci de ani, așa că împreună trebuie să găsim soluții la nivel de politici la această promovare. Mulțum, eh, provocare, mă scuzați. Are cuvântul acum Iuta Steinbeck de la eh, SCD. S&D. Domnule Dombrovskis, am o întrebare suplimentară referitoare la ceea ce a spus despre direcția privind lucrătorii detașați. Ce intenționați să faceți acolo? N-am înțeles foarte exact. Apoi, doamna Tyson ne-a promis că indicatorii economici și sociali vor fi luați în considerare în același fel în semestrul european. În introducerea dumneavoastră ați vorbit despre uh, luarea în considerare și, uh, consolidată a acestor indicatori. Cine dă tonul, dumneavoastră sau doamna Tyson? În ultima perioadă, Comisia uh, nu a transmis Consiliului uh, uh, acordul uh, între partenerii sociali în ceea ce privește activitatea de frizerie. Deci este o sfidare a partenerilor sociali. Când veți transmite acest acord mai departe către Consiliu? Uh, uh, ok, uh, thank you, Mr. Mrs. Steinruck. Uh... Mulțumesc, doamnă Steinruck. Trei întrebări. În primul rând, directiva privind detașarea lucrătorilor. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus în audierea domnului Marian Tyson. Comisia Europeană va realiza o revizuire țintită a acestei directive pentru a lua în considerare riscurile de dumping social. Aceasta include, de exemplu, domeniile definiției sau interpretării eh, conceptelor de salariu minim, stat membru gazdă, Um, vrea să abordeze anumite lacune, anumite zone din legislație care pot să uh, permită uh, interpretări uh, distorsionate și sunt de acord cu inițiativa domnului Tyson și o susțin. Apoi, în ceea ce privește indicatorii sociali și cei economici, am răspuns deja la această întrebare. Încă o dată, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus Marian Tyson, cu propunerea sa și sunt într totul pregătit să o susțin. Dacă nu am spus-o exact în același mod în care a spus-o Marian Tyson, îmi pare rău. Apoi, în ceea ce privește activitățile de coafură și frizerie, E o chestiune relativ complicată, pentru că este vorba de un acord sectorial autonom și deci Comisia Europeană, la cererea partenerilor sociali, a pregătit legislația necesară și este pregătită să o lanseze. În același timp, primisem deja cereri din partea a 10 state membre să nu lansăm această inițiativă, și nici în Parlamentul European nu toate grupurile politice susțin și acceptă acest, uh, această legislație. Deci cred că aici trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că atunci când uh, vom lansa această inițiativă legislativă, ea va fi și adoptată. Pentru că acum 10 state membre deja au respins-o, printre ele state membre uh, pe care nu le-ați suspectat în mod tipic de dumping social sau de astfel de chestiuni. Mulțumesc! Otmar Caras acum, din partea PP, aveți cuvântul. Iată, zignită! Domnule vicepreședinte desemnat, bine ați venit și doresc să vă mulțumesc pentru că uh, țineți țineți, că sprijiniți uh, recomandările Parlamentului uh, European că când, când vine vorba de metoda comunitară. Peste tot unde există, se recurge la metoda comunitară, sunt respectate drepturile lucrătorilor. Și aș dori să vă, să vă întreb care sunt uh, pașii suplimentari necesari pentru consolidarea zonei euro. Considerați că mm, mecanismul european de stabilitate, de exemplu, ar trebui să devină pe viitor un fond monetar european, de exemplu? Vă mulțumesc, domnule Caras. Mi-ați adresat uh, câteva întrebări În ceea ce privește mecanismul european de stabilitate și posibilitatea ca acesta să devină un fond monetar european, știu că inițial s-a discutat această um, idee, însă această idee nu a mai fost vehiculată în ultima perioadă. Mecanismul european de stabilitate funcționează și cred că prioritatea noastră pe termen mediu este de a-l integra în uh, cadrul comunitar. Acest mecanism funcționează acum în cadrul interguvernamental și cred că trebuie să fie o prioritate pentru noi integrarea lui în instituțiile europene și uh, Cred că este vorba de o abordare generală, un lucru pe care l-am amintit în uh, discursul introductiv. Ar trebui să încercăm pe cât, pe cât este posibil să ne desfășurăm activitățile în cadrul comunitar. Pentru că multe din uh, Cred că multe din inițiativele interguvernamentale trebuie să se regăsească până la urmă într-un, într-un cadru comunitar. din punct de vedere al uh, guvernanței macroeconomice, este o temă complicată, dar acum există diferite niveluri, există diferite proceduri uh, legate de guvernanța macroeconomică și ar trebui să încercăm să simplificăm toate aceste proceduri, astfel încât ele să primească o valență mai universală, să se desfășoare într-un cadru mai ușor de înțeles. și uh, acest lucru trebuie să-l facem în exercițiul de revizuire a guvernanței uh, macroeconomice în strânsă cooperare cu partenerii sociali. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul domn, domnului Iongherius, doamnei Iongherius din partea socialiștilor și democraților. In Dutch. Mulțumesc. Voi pune întrebarea în olandeză. Domnule Dombrovskis, mai devreme Ați vorbit despre echilibrarea eh, politicii economice și monetare cu cea socială și tocmai la acest lucru se va referi întrebarea mea. Recent, Curtea de Justiție a făcut mai multe declarații despre faptul că anumite libertăți eh, economice au fost sacrificate uh, Uh, din cauza sau uh, pe motivul progresului social. Uh, hotărârile Curții de Justiție mm, sunt oarecum îngrijorătoare mm, pentru că, de exemplu, definesc salariile minime naționale pentru lucrători se spune că um, o astfel de stabilire a salariilor minime la nivel național uh, uh, este contrar anumitor libertăți. În schimb, uh, se înmulțesc Uh, contractele precare ca cele cu zero ore, deci de fapt contracte precare, așa că eu vă întreb, vă întreb care este abordarea, dumneavoastră, dumneavoastră, cum veți, acolo, veți asigura um, echilibrul între drepturile sociale pe de o parte și libertățile economice pe de altă parte. Ce aveți de spus despre protocolul de protocolul social? Vă mulțumesc pentru această întrebare. În legătură cu evoluțiile de pe piața muncii. În ultimii ani a apărut un fel de piața muncii cu două viteze sau la două niveluri, pe două niveluri au apărut uh, noi tipuri de contracte, cum ar fi contractele de zero ore uh, sau uh, lucrători independenți cu contracte de tip prestări servicii pentru a oferi flexibilitatea angajatorilor. Trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a ameliora flexicuritatea pe piața muncii, dacă îmi permiteți să folosesc acest termen, și pe de altă parte să găsească instrumente pentru a evita um, astfel de um, contracte false de, cu zero ore sau uh, contacte de lucrători independenți false. Trebuie să vedem cum putem face piața muncii din statele membre mai uniformă uh, pentru a nu permite situații în care unii oameni sunt foarte bine protejați, iar alții nu sunt protejați deloc. În ceea ce privește deciziile Curții Europene de Justiție, în calitate de reprezentant al Comisiei Europene, nu voi uh, comenta aceste hotărâri și nu voi uh, pune uh, sub semnul întrebării uh, validitatea lor. Trebuie să respectăm hotărârile Curții Europene de Justiție și să aplicăm hotărârile sale, în același timp văzând cum putem să ne uh, ameliorăm cadrul legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum Ivana Maletici de la PPE. Zahvaljujem predsjedavajuća, poštovani. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Dombrovskis, mă bucură foarte mult că sunteți vicepreședintele desemnat pentru politici economice și sociale. Aveți cunoștințele și experiența necesare în calitate de Uh, premier al uh, Letoniei, ați arătat că aveți curaj și hotărâre. Am avut ocazia să lucrez cu mulți dintre experții dumneavoastră care au asistat uh, Croația în timpul negocierilor pentru a primi fondurile europene și am fost impresionată de profesionalismul și de nivelul ridicat de expertiză al funcționarilor din administrația letonă și vă felicit pentru acest lucru. Vreau să vă întreb despre legătura dintre utilizarea fondurilor europene și uh, măsurile uh, sociale. Și în al doilea rând, um, unul dintre obstacolele pentru creștere și uh, investiții îl reprezintă uh, problemele uh, economice din, uh, din statele membre și reformele structurale uneori. Mulțumesc. În ceea ce privește recomandările specifice fiecarei țări și politicile de coeziune, politica de coeziune, se fac foarte multe în momentul de față. Statele membre își negociază acordurile de parteneriat și programele operaționale cu Comisia Europeană și una dintre prioritățile Comisiei în aceste negocieri este aceea de a se asigura că finanțarea coeziunii respectă principiile din recomandările specifice țării respective și, de asemenea, că ea este utilizată țintit pentru a asigura o mai bună dezvoltare economică și creare de locuri de muncă, luând în considerare problemele sociale. Comisia Europeană subliniază întotdeauna și rolul Fondului Social European și uh, posibilitatea de a fi utilizat pentru a face față problemelor sociale într-o anumită țară. Apoi, în ceea ce privește plățile, acestea trec puțin de partea mea de responsabilitate, undeva în portofoliul doamnei Gheorgheva, dar e foarte clar că ne confruntăm cu o problemă serioasă. Consiliul blochează plățile și încearcă să uh, intre cu angajamente și plări în bugetul anual sub sumele care au fost convenite prin cadrul financiar multianual. Și cadrul financiar multianual este un acord interinstituțional, deci ar trebui să insistăm și Parlamentul European și Comisia Europeană ca și Consiliul să respecte acest acord interinstituțional și să nu creăm o criză a plăților. Este o chestiune foarte gravă. Mulțumesc. Javier Lopez din partea grupului, grupului S&D. Aveți cuvântul. Bună tardes. cum usted... Eh, Bună ziua. Cred că știți sau ar trebui să știți că planurile de reformă impusă de Troica în ultimii ani au dus la reduceri uh, bugetare drastice, draconice, reduceri draconice în administrațiile publice, care au adus cu sine un impact uh, social deosebit de, de mare și unele, unor state li se cere să meargă chiar mai departe cu această austeritate. Spania este un exemplu foarte clar. Și este vorba de măsuri impuse fără niciun fel de legitimitate democratică. Domnul Juncker pe, uh, în cadrul discursului de investire s-a angajat că va efectua o analiză de, de valoare a impactului acestor măsuri și aș dori să vă întreb cum vor arăta aceste planuri de evaluare a situației la nivel social și vă rog să ne dați cât mai multe detalii în acest punct de vedere și, în al doilea rând, uh, aș dori un angajament real din partea dumneavoastră că nu ne vom limita, doar la cuvinte goale. Și, în al treilea rând, dacă acest proces de evaluare ne va demonstra că există efecte, efecte sociale negative, doriți, veți uh, fi dispus să retrageți măsurile care au produs aceste efecte negative sociale? Vă mulțumesc! Pe parcursul acestei audieri am discutat pe larg problema deciziilor pe care a trebuit să le luăm în momentul în care s-a declanșat criza și măsura în care uh, măsurile troicii au avut un impact asupra dimensiunii sociale. Obiectivul noi Comisiei Europene este de a corecta situația actuală și de a lua decizii ținând cont nu doar de aspectele durabilității fiscale, dar și de rezultatele analizelor de impact uh, social. Președintele ales al uh, Comisiei Europene, uh, doamna Tyson, responsabilă pentru aspectele sociale, vor avea un rol important uh, în acest sens și eu sunt dispus să mă implic și eu pentru a ne asigura că acest angajament nu va rămâne unul uh, gol. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Becker din partea PP. Poziționde. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Dombrovskis, ca și membru austriac al Comisiei pentru Ocupare, salut ceea ce a spus în cadrul uh, dialogului social, referitor la rolul partenerilor uh, sociali pe care îl vedeți. Dar sunt uh, multe probleme care se leagă de fapt de uh, care de fapt sunt de uh, resursul statelor membre pentru că sunt sub principiul subsidiarității. Deci, se vorbește despre uh, procesul de a învăța din experiența altora, de a atrage învățăminte pentru propria țară din experiența unei alte țări. Și e nevoie de asemenea de introducerea unor reglementări uh, obligatorii pentru politica europeană. Dumneavoastră ați practicat aceste concepte în Letonia. Mulțumesc! Da, principiul, subsidiarității este clar că este un principiu de bază în funcționării Uniunii Europene, ca doar acele chestiuni chestiunile care pot fi cel mai bine abordate la nivel european și unde există o valoare adăugată europeană clară, doar acelea trebuie să fie abordate la nivel european. Și comis intenția Comisiei este de a aplica în continuare principiul subsidiarității. În ceea ce privește schimbul de bune practici, preluând din experiența altor state membre. Comisia Europeană încurajează în mod activ acest proces. Sunt mai multe inițiative, de exemplu cea privind competențele, formarea profesională. Cred că, de exemplu, este util să ne uităm la sistemul educației duale din Germania, uh, formare profesională pe lângă cea teoretică, și să vedem în ce măsură se poate aplica și în alte țări. Pentru că una dintre problemele clare cu care ne confruntăm pe piața muncii, printre altele, este o nepotrivire ă, a competențelor cu cerințele pieței. Deci nu întotdeauna tinerii pregătiți de universități sau de sistemele de educație, de învățământ, de formare, uh, Eh, e bine, competențele formate la acești oameni nu sunt neapărat cele cerute de piața muncii. Deci e nevoie de o mai bună potrivire a celor două. Dau cuvântul domnului Gheorghe Pirinski din partea grupului S și D. Aveți cuvântul. Vice President. Mulțumesc, stimate domnule vicepreședinte desemnat. Directiva privind companiile cu responsabilitate limitată cu un uh, singur, un singur membru, în mod clar nu ține cont de garanțiile pentru drepturile de bază ale lucrătorilor, dreptul la informare, la consultare și la participare în Consiliul de Administrație. În această situație aveți de când să retrageți acest proiect de directivă? să reexaminați situația și să faceți propuneri concrete în legătură cu modul în care acest gol periculos din proiectul de directivă va fi eliminat și veți iniția consultări largi cu partenerii sociali și vă angajați să nu introduceți un astfel de act legislativ atâta timp cât nu există siguranța că drepturile lucrătorilor uh, sunt asigurate. Mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește principiul care este la baza noii comisii, s-a spus de mai multe ori că aceasta dorește să consolideze coerența între măsurile economice și uh, cele sociale pentru a asigura protecția forței de muncă printre alte categorii de cetățeni. Îmi cer scuze, nu pot acum să comentez acest proiect de directivă, dar îl voi studia cu atenție și voi discuta și cu doamna Tyson, comisar pentru afaceri economice și sociale, și dacă există uh, probleme și elemente periculoase, vom discuta și posibilitatea retragerii acestui proiect de directivă. Știu că domnul președinte Juncker a spus că în cadrul programului REFIT de o mai bună reglementare există populația retragerii anumitor uh, propuneri legislative și cu siguranță vom studia acest caz. Încă o dată îmi cer scuze, nu pot să vă răspund mai concret acum, dar alături de doamna Tyson vom studia situația. I can provide you additional answers. Și pot să vă dau un răspuns suplimentar uh, ulterior, uh, în mod direct, bilateral. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna Parvanova de la PPE. Vă mulțumesc, domnule Dombrovski. Aici sunt. Mă bucură faptul că ați fost nominalizat pentru a ocupa uh, postul de vicepreședinte al Comisiei Europene. V-am întâlnit cu ocazia mai multor summituri organizate de PPE, ocazie cu care ne-ați demonstrat eficiența politicilor uh, adoptate de țara dumneavoastră pentru a adopta moneda euro și cred că Bulgaria ar putea urma uh, exemplul Letoniei, Um, lucru demonstrat de rezultatul alegerilor de ieri, ocazie cu care creștinii democrații au avut de câștigat. Mă refer la. Doresc să mă refer acum la amenințarea reprezentată de crearea unei Europe pe, cu două viteze. Uh, și aș dori să vă întreb cum puteți să vă asigurați, în calitatea de vicepreședinte al Comisiei Europene, că nu vom ajunge la o Uniune Europeană în care integrarea aprofundată a unor zone nu va însemna dezintegrarea și îndepărtarea altor zone de acest centru mai consolidat. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În uh, comentariile mele introductive m-am referit la necesitatea ca Uniunea Europeană să se dezvolte pe cât posibil împreună, toate cele 28 de state membre împreună. M-am referit de asemenea la necesitatea ca zona euro să rămână deschisă uh, statelor care doresc să adere la ea. Și în plus, avem nevoie de o bună funcționare a pieței interne a Uniunii Europene, o piață internă a Uniunii Europene din care fac parte 28 de state membre. Este evident că există politici și probleme care afectează zona euro, pentru că toate aceste state au aceeași comună. În același timp, zona euro nu trebuie să devină un club uh, exclusivist care să submineze piața unică a Uniunii Europene. Deci, deciziile care privesc în mod direct piața internă a Uniunii Europene trebuie luate la nivelul uh, celor 28 de state membre ale Uniunii Europene. Este un principiu clar care va fi respectat de Comisia Europeană. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Ro- uh, Maria Rodriguez din partea socialiștilor și democraților. Domnule Dombrovskis, eu cred că dacă vrem într-adevăr să depășim criza, trebuie să ne schimbăm prioritățile. Și cred că prioritatea de vârf pentru următoarea perioadă ar trebui să fie investițiile și crearea de locuri de muncă și nu consolidarea bugetară rapidă. Întrebarea mea este, puteți să vă luați un angajament ca aceasta Acestea vor fi cele două priorități cheie pentru următoarea analiză a creșterii anuale, pentru următoarele recomandări specifice a țărilor și puteți să ne explicați cum intenționați să utilizați uh, mecanismul de flexibilitate al Pactului de Stabilitate și Creștere în acest scop. Uh, Vă mulțumesc pentru această întrebare suplimentară. Așa cum Așa cum am spus foarte clar în remarcile mele introductive, prioritatea, o triadă de, triadă de priorita, priorități ale noii comisii reprezintă o reprezintă investițiile, creșterea și locuri de muncă, care se vor regăsi în analiza anuală a creșterii, așa cum a spus-o de mai multe ori domnul Juncker și cum am spus-o și eu și alți uh, comisari desemnați. Apoi, mecanismul de flexibilitate din pactul de stabilitate și creștere. Știm că sunt mai multe domenii unde putem utiliza această flexibilitate. De exemplu, se poate face o așa numită derogare în brațul de prevenire atunci când uh, într-o țară creșterea este sub zero sau uh, um, există uh, um, există un, o scădere a, a PIB-ului țării respective, se pot utiliza um, măsuri de ajustare. Apoi există o altă clauză privind reformele structurale, reforme structurale care să aibă efecte clare, pozitive, bugetare. Există de asemenea o clauză așa numită escape clause, dacă există o cădere foarte puternică economică în zona euro sau într-o anumită țară, atunci flexibilitatea permite uh, niște termene mai rapide pentru utilizarea fondurilor uh, europene. Există și alte domenii unde poate fi utilizată flexibilitatea, dar e clar că există această flexibilitate și noua comisie este pregătită să o utilizeze, dar să o utilizeze într-un mod uniform, tratând în mod egal toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Și domnul Langen va fi urmă, ultimul vorbitor din partea PP. Uh, Vă mulțumesc, domnule Dombrovskis. Cred că ne-ați uh, dovedit prin acțiunea dumneavoastră din propria țară că ne puteți, uh, ne-ați convins de competențele dumneavoastră, reformele funcționează și um, Rețetele anunțate astăzi, euroobligațiuni, eh, recurgerea la mecanismul european de stabilitate pentru a avea investiții, eh, aceste rețete fac promisiuni care apoi nu pot fi îndeplinite. Am aceeași întrebare pe care am adresat-o și domnului Moscovici. Ehm, în ceea ce privește situația unui, eh, unui litigiu, unui, unui conflict uh, conform articolului 6. Ce se va întâmpla, domnul Moscovici, uh, Moscovici sau dumneavoastră veți avea un cuvânt mai uh, greu de spus. În ceea ce privește pără, părăsirea zonei euro, cred că se uită că și Suedia ar trebui să adere la zona euro pentru că îndeplinește toate criteriile necesare, doar că nu-și dorește acest, nu-și dorește acest lucru din punct de vedere politic. Deci, care va fi atitudinea dumneavoastră din acest punct de vedere? Cum vă veți asigura că toate statele care pot adera la zona euro vor adera? În ceea ce privește aceste întrebări, distribuirea sarcinilor între mine personal și domnul Moscovici, am declarat că intenționăm să lucrăm ca o echipă în strânsă colaborare și eu consider că rolul meu va fi cel de coordonator și nu de supervizor sau al unei persoane care va încerca să controleze toate detaliile activității uh, comisarilor. Am discutat cu domnul uh, Moscovici mai multe aspecte legate de reprezentarea externă, uh, legate de propunerile făcute în mod comun unde este evident că fiecare comisar are uh, competențe specifice, dar și vicepreședinții uh, trebuie să poată să se implice din fazele inițiale ale redactării uh, propunerii. Acesta este principiul de bază pe care îl vom respecta și în acest moment echipele noastre definitivează uh, detaliile specifice pe care le veți afla, după cum am spus, în primele săptămâni ale mandatului noi Comisii Europene. În ceea ce privește situația țărilor din, care nu fac parte din zona euro, inclusiv situația Suediei, știm foarte bine care este situația din Suedia, determinată de rezultatul negativ al referendumului. Tratatul este foarte clar în această situație, dar este, pe de altă parte, clar că nu putem forța un stat să facă parte din zona euro. Comisia Europeană nu poate face acest lucru. Zona euro consider că ar trebui să rămână deschisă, ar trebui să accepte noi uh, state membre, însă nu poate obliga pe nimeni să adere la această zonă care nu, do- nu o dorește. În calitate de cetățean al Suediei, nu pot decât să vă mulțumesc pentru această uh, declarație. Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor care au adresat aceste întrebări interesante. Domnule Rostis, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Și acum vă pun la dispoziție 5 minute pentru o declarație scurtă finală. 5 minute înainte de a suspenda reuniunea noastră. Aveți cuvântul. So, uh, honorable members. Stimați eurodeputați, dragi colegi, mai întâi doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o în ocazia de schimb de opinii. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră Într-adevăr, în legătură cu unele, unele trebuie elaborate, uh, oricum uh, doresc să am o relație cât mai apropiată cu Parlamentul European. Am fost și eu eurodeputat pentru ca împreună să facem față provocărilor uh, comune de la nivel european. V-am rămas dator cu un răspuns am fost de altfel criticat pentru faptul că în, în cele două minute pe care le-am avut la dispoziție nu am putut răspunde în legătură cu greșelile făcute în Letonia. În experiența Letoniei uh, în uh, lupta împotriva crizei. Puteți găsi anumite răspunsuri în uh, recomandările specifice de țară pentru Letonia. S-au făcut recomandări în mai multe domenii legate de consolidarea independenței energetice, atât de importantă în, având în vedere contextul geopolitic, reducerea inegalității de venituri, inclusiv prin schimbări, prin modificarea um, ale politicii de impozitare, modificări uh, ale sistemului judiciar pentru a face față mm, uh, problemelor legate de insolvență sau uh, indicat o serie de probleme care trebuie corectate, de situații care trebuie corectate Letonia și sper că noul guvern va lua foarte în serios aceste recomandări și le va pune în aplicare pentru a face față provocărilor uh, cu care se confruntă țara. În ceea ce privește activitatea noii comisii, încă o dată doresc să subliniez faptul că aceasta este o structură nouă, deci încă uh, nu au fost fixate toate detaliile, dar după consultări cu comisarii desemnați, suntem gata să cooperăm între noi, să lucrăm în echipă și trebuie să lucrăm în echipă chiar dacă comisarii au uh, diferite portofolii și au uh, uh trecuturi politice diferite dar trebuie să facem ce e necesar pentru că Europa să meargă înainte și să răspundă problemelor oamenilor. E vorba de probleme legate de creștere economică, de ocupare, de salarii și cele legate de modelul economic și social european. Încă o dată vă mulțumesc uh, pentru această audiere și sper că vom coopera de aproape și pe viitor. Vă mulțumesc! Just a few remarks. Mulțumesc. Doar câteva observații de ordin procedural. Va avea loc uh, o ședință comună de evaluare cu președintele și coordonatorii de la ECON în această seară la ora 19 în sala ASP 3G2, unde vom uh, ține cont de toate um, de toate cele menționate în uh, propunerea de scrisoare de evaluare care va fi disponibilă în jur de ora 22. Uh, termenul pentru comentarii legătură cu această scrisoare este 9 dimineața, marți, mâine și se recomandă ca un singur coordonator de partea fiecărui grup să fie persoană de contact pentru comunicare și cer coordonatorilor de la Amplă să vină aici ca să discutăm ce vom face noi acum la Comisia de Ocupare. Deci, coordonatorii de la Ocupare, vă rog să veniți la prezidiu. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Dombrovskis, mulțumesc tuturor membrilor celor două comisii care au pus întrebări inteligente, fascinante pentru toată lumea.